Colleagues, if um, everyone is ready, we can begin. Sorry for the, sh the short delay. This meeting was preceded by a, uh, a coordinator's... Vă propun, dragi colegi, să începem ședința noastră cu puțină întârziere din cauza ședinței coordonatorilor. Îmi cer scuze pentru asta. Vom începe ordinea de zi cu punctul 23, prezentarea raportului de către directorul executiv uh, Frontex, Fabrice Lugeri. Și, după cum știți, dragi colegi, Eh, este prevăzut ca un, un raport anual să fie prezentat în legătură cu aplicațiile, aplicare, aplicarea practică a regulamentului Frontex. Deci îl invit pe domnul Lugeri, directorul executiv Frontex, să-și prezinte raportul. O să facă o prezentare de 5-6 minute, așa că vom avea suficient timp pentru întrebări și comentarii. Este evident că Frontex joacă un rol major în, în criza actuală, așa că sunt sigur că aveți foarte multe întrebări. Vă rog să puneți întrebări tehnice, bugetare, uh, întrebări uh, pe care este important să le punem în calitate de membri ai Comisiei Libe după prezentarea acestui raport. Așadar, doamne Rugeri, vă mulțumesc că sunteți alături de noi și uh, aveți cuvântul pentru a prezenta raportul Frontex. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte distinși membri ai Parlamentului. Acest raport a fost prezentat de către Frontex privind uh, implementarea regulamentului european 657 din 2014. Este un raport privind operațiunile maritime coordonate de Frontex. Raportul a fost uh, transmis Parlamentului, așadar nu o să-l descriu în detaliu. Aș vrea să spun mai întâi că implementarea acestui regulament a fost o ocazie pentru Frontex să instruiască personalul, ofițerii de frontieră și de asemenea să îmbunătățească unele proceduri. Așadar, evaluarea generală este una foarte pozitivă. Dacă vă uitați la raport, este structurat în trei părți. Prima parte descrie amendamentele care au fost introduse în planurile operaționale pentru a respecta nou regulament adoptat în 2014. A doua parte descrie procedurile stabilite de Frontex și de asemenea și fluxurile informaționale și modul în care Frontex ar putea uh, lua măsuri pentru a îmbunătăți uh, respectarea drepturilor fundamentale în operațiunile maritime comune. De asemenea, în acest raport dăm exemple precise pentru fiecare operațiune comună. Deci puteți vedea modul în care regulamentul a fost aplicat. Și în a treia parte este o evaluare generală a efectului acestui regulament asupra operațiunilor comune și asupra frontierelor maritime și uh, o estimare despre cum se poate îmbunătăți în viitor implementarea acestui regulament. Dacă trecem acum la principalele concluzii uh, ale Frontex în acest raport, uh, ca regulă generală, acest nou regulament este o modalitate prin care putem uh, proteja și promova mai bine drepturile fundamentale este o oportunitate pentru a stabili reguli mai clare și mai detaliate pe această chestiune critică, mai ales în ce privește frontierele maritime. Deci, faptul că statele membre gazdă își asumă acum uh, responsabilitatea pentru debarcarea tuturor persoanelor uh, capturate în, teritoriul lor e considerat o abordare constructivă uh, la dificultatea de a face față uh, fluxurilor mixte și o respectare a principiului uh, nereturnării. La un nivel mai operațional, acest regulament a contribuit și la clarificarea rolului ofițerului Uh, național aflat la bordul vaselor coordonate Frontex și, pe de altă parte, a Centrului Internațional de Coordonare a ajutat să clarifice diferite fluxuri informaționale între diferiți uh, stakeholderi implicați la nivel operațional în cursul interceptării și în cazurile de uh, căutare și salvare, misiune de căutare și salvare. Deci este relevant când uh, operațiunile comune Frontex trec de la activitate de supraveghere a frontierei la activitate de tip uh, căutare și salvare. Dar, desigur, există loc pentru a îmbunătăți lucrurile, mai ales în ce privește uh, țările terțe. Pentru moment, perioada studiată în acest raport nu a existat niciun caz de debarcare de migranți în țări terțe. Totuși, în unele uh, planuri operaționale există o prevedere care forțează anumite cazuri potențiale de debarcare, mai ales în operațiuni de tip Poseidon, deci atunci când țara terță vizată e Turcia, și există cazuri și în Spania și Maroc. Deci, din acest punct de vedere, deși n-am avut niciun caz de debarcare de migranți în țări terțe, din perspectiva Frontex există o nevoie de a îmbunătăți evaluarea făcută de statul membru gazdă, asta probabil pentru a uh, deschide drumul unor viitoare îmbunătățiri. De asemenea, putem spune, și ăsta a fost probabil uh, rezultatul în uh, instruirii pe care am făcut-o pentru ofițerii de frontieră, uh, aplicarea acestui regulament a fost o bună ocazie de a aduce la zi pregătirea ofițerilor în ce privește legislația maritimă în domeniul activităților de cercetare și salvare și, de asemenea, o oportunitate de a transmite mesaje cheie privind drepturile fundamentale, precum și uh, uh respectarea regulilor internaționale de bază, cum ar fi regula nereturnării și uh, dreptul, uh, regulile statului de drept care se aplică mai ales în cazul operațiunilor internaționale. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Lugeri. Întotdeauna Lugeri faceți un raport uh, succint și foarte elocvent. Avem punctele 23 și 24 uh, care v-am invitat uh, să avem un schimb de opinii în ce privește regulamentul Frontex 2004, articolul 14 legat de cooperarea operațională cu țări terțe și membrii au cerut mai uh, inf- multe informații în legătură cu aspectele practice, implicațiile practice ale acestui regulament. Deci uh, am fost de acord să vă invităm pentru un schimb de opinii în această chestiune. Ar fi punctul 24 de pe ordinea de zi. Așadar, vreau să vă sugerez ca mai degrabă decât să facem o distinție artificială între cele două subiecte, să le combinăm, pentru că vor fi întrebări care sunt relevante și în legătură cu raportul nostru și cu această chestiune. Așadar, sugerez, sugerez ca acum să avem întrebări detaliate, în special de la colegii care au urmărit activitatea Frontex și bugetul și, de asemenea, de la colegi care vor să întrebe despre operațiunea Frontex în contextul crizei. Uh, de data aceasta avem ceva timp, deci asta e foarte bine. Așadar, luăm împreună punctele 23 și 24, mai ales datorită uh, caracterului succint al raportului noastră, pot deschide acum uh, discuția Vă rog uh, să vă simțiți liber să puneți câte întrebări doriți de data aceasta. Să începem cu domnul Coeliu, vă rog. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, domnule director Legerii pentru raport și pentru discurs. Anul trecut, când regulamentul a fost aprobat, Europa deja se confrunta cu provocări serioase. Uh, cum se întâmplă și astăzi când avem un flux mare de oameni care uh, caută azil și care mor în necații mediterana încercând să ajungă pe țărmurile noastre. Mai mult, așa cum ați spus, uh, avem o lipsă de reguli obligatorii la nivel comunitar, începește operațiunile de căutare și salvare pe mare. Avem nevoie să întărim principiul nereturnării și să asigurăm în același timp securitatea frontierelor noastre. Ca raportor pe acest uh, dosar, cred că am ajuns la un bun compromis și am creat un cadru legal mai bun. Conform raportului pe care tocmai l-ați prezentat, regulamentul pare să fi reușit să-și îndeplinească obiectivele și vă salut declarația și vă mulțumesc pentru eforturi. Din nefericire, tot nu am reușit să rezolvăm această criză și nu am reușit să reducem nici numărul uh, deceselor în Mediterana. Chiar ieri, 34 de oameni, din care 4 copii și 11, 4 bebeluși și 11 copii s-au necat. Aproape 2000 de oameni uh, au murit anul acesta. Uh, sigur, motivele sunt discutate foarte mult, totuși cred că Parlamentul, în calitate de colegislator, ar putea uh, primi unele uh, clarificări la noastră. Am patru întrebări. Mai întâi, sunteți de acord cu faptul că faptul că statele membre nu sunt acoperite de acest regulament decât dacă sunt în serviciu Frontex pune o problemă? În al doilea rând, sunteți de acord că Frontex nu a avut mijloacele operaționale pentru a-și îndeplini mandatul și a respecta regulamentul. În al treilea rând, sunteți de acord că, în ciuda promisiunilor uh, pentru mai mult echipament și resurse umane, statele membre nu s-au ținut de aceste promisiuni, cât din ce a fost promis pentru programul Triton de către statele membre a fost, de fapt, și livrat. Și, în al patrulea și ultimul rând, sunteți de acord că, în ciuda unei coordonări mai bune statele membre încă încearcă să-și evite responsabilitățile în ce privește operațiunile de căutare și salvare? Mulțumesc, doamna Coelho. Ați pus întrebările cele mai bune, care erau de fapt și întrebările pe care, vreau, pe care vreau să le pun eu. Vă mulțumesc că, uh, că m-ați scos din uh, lista de vorbitori, e în regulă. Mulțumesc pentru aceste întrebări excelente. Și acum, în ordinea în care colegii au cerut cuvântul, următorul este domnul Radev. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule director, în planul de acțiune privind uh, returnarea uh, solicitanților de azil respinși, care a fost adoptat de comisie săptămâna trecută, se scrie că rolul Frontex va fi mărit. Frontex va primi jurisdicție de a organiza, nu doar de a facilita operațiuni de returnare a imigranților în țările de origine. Va exista o unitate specială în agenție care se va ocupa de această activitate și vor fi echipe operaționale specializate. În acest context, când credeți că va începe Frontex să îndeplinească aceste operațiuni de returnare a migranților și care sunt provocările cu care agenția se va confrunta în îndeplinirea acestor operațiuni. În ce privește Bulgaria, țara mea, ea se află sub o presiune migratorie foarte mare. Vreau să știu în ce măsură veți susține autoritățile bulgare în returnarea, în eforturile de returnare a azilanților respinși către țările lor de origine sau către țările lor de tranzit. Și mai specific, veți susține Bulgaria în eforturile sale de a implementa acordurile de readmisie cu Turcia și Algeria. Mulțumesc. Mulțumesc următorul vorbitor, doamna Barbara Spinelli. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, domnului Legeri pentru raport și am două întrebări. Mai întâi, cum explic uh, reducerea substanțială a activelor dedicate operațiunilor Frontex în iulie și august, mai ales pe rutele din Mediterana Centrală? când uh, operațiunile au fost făcute în cea mai mare parte de garda de coastă italiană și de marina militară italiană și în ce privește operațiunile de salvare și căutare, au folosit resurse trimise de Irlanda, de Sea-Watch și de alte organizații. A doua mea întrebare se referă la fondurile oferite de statele membre. Vreau să uh, fac legătura cu întrebarea domnului uh, Coelho și am o întrebare și mai uh, specifică. Aș vrea să știu în ce fel a folosit și planifică Frontex să folosească în continuare în cadrul Triton, programului Triton, fondurile, fondurile pe care le-a primit și care au fost triplate din aprilie pentru activitățile sale din Mediterana Centrală și în mod exact ce fel de resurse vor fi folosite pentru operațiuni de căutare și salvare, ce, veți, ce resurse veți folosi pentru a identifica punctele fierbinți și ce buget aveți, buget de cheltuieli aveți pentru a implementa uh, operațiunile de returnare uh, a celor care nu vor primi asil. Mulțumesc, Barbara. Uh, întrebări foarte specifice. Scott Keller. Mulțumesc, uh, mulțumesc pentru prezentare. Câteva întrebări în legătură cu uh, debarcarea în țări terțe. Uh, ați menționat acest lucru. Deci discutăm despre toate chestiunile într-un singur pachet. Da, e regulă, nu vă supărați. Nu, nu, e, e, e absolut în regulă. Menționați în raportul dumneavoastră că vi se pare că există loc pentru a îmbunătăți evaluarea siguranței uh, țărilor terțe. Ce înseamnă asta exact? Uh, unde e problema, în ce țară? Pentru că ați spus că din cauza acestei lipse de siguranță nu s-au făcut debarcări. În ce țări ați fi vrut să debarcați și care a fost problema? De ce nu ați făcut-o? Și apoi începește cooperarea cu țări terțe, pentru că și asta a fost pe ordinea de zi de astăzi. Ați putea să ne dați mai multe detalii despre activitățile de cooperare recente. Există noutăți, mai ales începește Turcia, ar fi foarte interesant. Și apoi începește operațiunea de căutare și salvare. Ce lecții ați învățat din implicarea noastră în astfel de operațiuni în Mediterana? Pentru că Frontex, fiind o agenție de frontieră, are echipament diferit de garda de coastă sau de agenții de salvare sau uh, altceva de acest gen. Deci ce lecții ați învățat? De ce avem nevoie în Europa ca să ne asigurăm că nu se mai neacă nimeni la frontierele noastre? Deși acum încă se întâmplă. De data asta nu la Lampedusa, ci la Farmaconisi, în insule grecești. Ce lecții ați învățat din implicarea în uh, Triton? Mulțumesc! Again, thank you very much. That's... Mulțumesc foarte mult! Urmează Ami Oxben. Mulțumesc! Frontex reprezintă pentru noi respingerea Europei, politica zidurilor, politica de control a frontierelor. Este un sinonim pentru lipsă de solidaritate, pentru inumanitate și exprimă eșecul Uniunii Europene. În fața unei situații de criză precum cea cu care ne confruntăm la ora actuală, credem că trebuie să consolidăm Credem că a proceda așa cum propune Comisia Europeană, și anume să consolidăm Frontex, este o cale greșită. Am câteva întrebări. În primul rând, care este rolul Frontex în uh, operațiunea Mogherini, în uh, planul de militarizare a Mediteranei? Câți bani vor fi alocați în acest sens și, bineînțeles, dacă nu ar fi mai bine să folosim acești bani pentru a salva vieți sau chiar mai bine să alocăm acești bani pentru programe de cooperare și dezvoltare, pentru că acești oameni să nu fie în primul rând nevoiți să-și părăsească țara de origine. Aș dori să știu de asemenea cum se va aplica acest regulament în Ceuta și Melizia. Spuneați că Frontex va vegea ca drepturile fundamentale să fie respectate, dar aș dori să știu cum uh, se potrivește totul în contextul um, acelor returnări la cald, așa cum se întâmplă în Ceuta și Melilla, unde se încalcă drepturile fundamentale prin acele ziduri, prin acele um, garduri cu sârmă ghimpată și așa mai departe. Ce alte țări uh, fac uh, munca murdară pentru Uniunea Europeană. Aș dori să știu dacă Tunisia, Turcia sau Egipt sunt considerate de către dumneavoastră drept țări care pot asigura respectarea drepturilor omului. Mulțumesc! Mulțumesc. Urmează doamna Christine Bonfoy. Da, merci, monsieur le... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Geri, pentru prezentarea dumneavoastră, care ne permite să abordăm o temă asupra căreia am dorit să purtăm deschisii relațiile Frontex cu terțele țări și în prelungirea a ceea ce doamna Keller Uh, Scacheler a spus, am mai multe întrebări. În esență, apropo de acordurile de muncă, în între agenții și autoritățile competente din terțe țări. Conținutul acestor acorduri este, poate fi accesat pe internet, însă există o serie de uh, neclarități în legătură cu punerea în aplicare. Uh, Parlamentul European nu a aprobat aceste acorduri. Nu sunt acorduri uh, propriu-zise, ci memorandumuri de acord în uh, materie de drepturi fundamentale. Potrivit uh, informațiilor pe care le am, aceste acorduri de muncă las posibilitatea Frontexului și terțelor țări să uh, participe la operațiuni de returnare în apele europene. Există preocupări că aceste acorduri sunt în conformitate cu drepturile fundamentale ale migranților, în special dreptul de a părăsi țara și dreptul de a solicita azil. Parlamentul European ar trebui să fie informat periodic în legătură cu aceste acorduri și să exercite un control uh, democratic asupra acestor acorduri pentru a vedea că acestea sunt în conformitate cu tratatul și Carta Drepturilor Fundamentale. Politica europeană în materie de azil uh, nu poate să treacă cu vederea drepturile societății civile. Vă mulțumesc pentru prezența noastră și pentru că veți răspunde la aceste întrebări. Thank you. Mulțumesc. Urmează doamna Barbara Cudrica. Am o singură întrebare. Vă mulțumesc în primul rând pentru întrebarea dumneavoastră. Care este părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de operațiunea Poseidon? Care sunt rezultatele pe care le-a obținut operațiunea Poseidon dacă această operațiune Poseidon ar beneficia de uh, resurse suplimentare. Aș dori să știu care ar fi o posibilă comparație cu operațiunea Triton. Mulțumesc! Urmează doamna Winberg. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul și vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Am o întrebare. În primul rând, aș dori să știu cum vedeți cooperarea cu Turcia la ora actuală? Mă gândesc, de pildă, la toate navele care părăsesc țărmul Turciei și ajung în Grecia fără ca nimeni să facă nimic. Frontex ar trebui să împiedice aceste traversări. Am fost surprinsă să văd câte nave uh, au ajuns uh, săptămâna trecută, de pildă în Grecia, și am fost uimită să văd că nimeni nu a luat nicio măsură. Aș dori să știu ce s-a făcut pentru a face față acestei situații, de multe ori uh, se iau măsuri uh, menite să împiedice venirea uh, teroriștilor, de pildă, în Europa. Mă întreb dacă, cooperând cu țări terțe, am îmbunătățit situația refugiaților în Mediterană. Mulțumesc! Urmează domnul Lopez Aguilar. Juan Fernando, te rog. Vă mulțumesc eh, pentru prezentarea dumneavoastră și vă mulțumesc că vă aflați aici. Profit de ocazie pentru a vă adresa câteva întrebări directe care vizează concret experiența Frontex de până acum. Frontex, am spus în repetate rânduri, este o agenție care se bazează pe dorința statelor membre de a coopera. De multe ori însă constatăm că unele state membre doresc să coopereze și altele nu. Chiar în această dimineață, vorbind de uh, exodul umanitar și criza pe care acest episod umanitar a provocat-o, având în vedere numărul refugiaților și solicitanților de azil care bat la ușa Uniunii Europene, am avut ocazia încă o dată să criticăm lipsa de voință politică. Uh, ce înseamnă însă lipsă de voință politică în uh, cooperarea cu Frontex? Am uh, asistat în repetate rânduri la operațiunile de salvare, de salvare a uh, vieților în larg, de multe ori, însă adesea povestea nu e doar despre dorința de a coopera, ci și despre lipsa voinței de a coopera. Ce trebuie să facem pentru ca acele țări care au incorporat formal acordul Schengen să participe. În al doilea rând, tocmai având în vedere această experiență, o experiență atât de diferită, am uh, identificat frontierele, frontierele maritime ale Uniunii Europene. Dar Uniunea Europeană nu are doar frontiere maritime. Cum putem face pentru ca Frontex să se bucure de o vizibilitate sporită și în ceea ce privește activitatea de monitorizare a frontierelor terestre? La ora actuală, aceste frontiere sunt supuse unor presiuni considerabile. refugiații fug de tortură din zone, de fapt, aflate foarte aproape de frontierele Uniunii Europene. Ce poate face Frontex, așadar, nu doar când vine vorba de protejarea frontierelor maritime, ci și de protejarea frontierelor terestre. Și, în ultimul rând, în ceea ce privește resursele financiare de care e nevoie, ce putem face pentru ca acestea să fie folosite judicios cum identificăm acele persoane într-o situație dramatică, mai ales în larg, și cum putem face astfel încât resursele disponibile să fie puse în folosul acelor persoane care să fie salvate din ghearele uh, traficanților. Urmează domnul Diaz de Mera. Vă mulțumesc, domnule președinte. Schimbul uh, de opinii cu domnul Legeri este unul uh, folositor și cred că util pentru dumnealui și pentru cei care sunt interesați de subiect. Nu am să spun uh, nimic nou, dar având în vedere faptul că multe din lucrurile pe care le voi menționa nu sunt cunoscute, cred că e bine să le precizăm. Frontex, la ora actuală, reprezintă coordonare, analiză, analiză strategică și uh, returnare. Având în vedere dispozițiile așa numitului regulament și istoria recentă a Frontex, s-au organizat numeroase operațiuni. adevărat ce spune Juan Fernando, multe din aceste operațiuni au fost uh, vizibile doar când a fost vorba de controlarea frontierelor maritime, însă în realitate Frontex presupune controlarea tuturor frontierelor. La ora actuală însă ne confruntăm cu o situație de urgență o situație cu uh, o dimensiune a dramei umanitare acută. Și uh, când vine vorba de migrație, primul punct care apare uh, este salvarea vieților și resursele Frontex sunt folosite pentru a salva vieți. Iată de ce cele mai vizibile operațiuni Frontex desfășurate în Marea Mediterană în Mediterana de Est și de Vest, Triton și Poseidon, sunt uh, misiuni menite să salveze vieți. Sunt lucruri pe care cred că toți membrii acestei comisii ar trebui să le știe. În al doilea rând, vorbim de frontierele terestre. Dacă Frontex nu e chemat, nu vine. Spania nu a chemat Frontex să meargă în Ceuta sau în Melida. Iată de ce Frontex pur și simplu nu a venit. Cu toate acestea, Frontex este activ în ceea ce privește frontierele aeriene în uh, multe state. Când vorbim de controlul frontierelor, trebuie să înțelegem câteva lucruri. În primul rând, frontierele pot fi maritime, aeriene, terestre sau fluviale. În al doilea rând, nu trebuie să încurcăm frontieră cu post de trecere a frontierei. Frontieră înseamnă adesea o linie imaginară, un accident al geografiei sau o linie pur și simplu care traversează marea. Uh, punct de trecere al frontierei este acel loc pe unde, în mod legal, se canalizează fluxurile care trec frontiera. Îmi cer scuze dacă unii cred că nu afirm decât lucruri evidente, dar după ce am ascultat nu acum, ci și înainte, multe intervenții uh, că se confundă natura Frontex și ce înseamnă activitatea acestuia. Eu însumi cu urechile mele am auzit că s-a spus că Frontex este o operațiune militară, o aberație. Frontex nu are nicio componentă militară. Și cred că e bine să lămurim lucrurile. Cu toate acestea, Carlos a spus ceva care mi se pare foarte interesant. Domnul eh, Legeri, știți ce, ce este Crate? Este un catalog de bune intenții, de multe ori eh, închipuit, de multe ori reale și sigla în engleză se referă la mijloacele existente maritime, navale, uh, aeriene pe care un stat membru le pune la dispoziția agenției Frontex. Acum este foarte important să știm care este răspunsul statelor, care a fost răspunsul statelor membre în fața acestei situații de urgență. Iar uh, după, după acest discurs, pentru care îmi cer scuze, uh, Întrebarea mea următoare, având în vedere situația de urgență, care este contribuția statelor membre la activitatea Frontex pentru a gestiona această situație de urgență? Atât, mulțumesc. Okay, thank you, Mr. Diaz Um, actually, what I was thinking was it was a... Mulțumesc, uh, domnule Demera. Am uh, dat posibilitatea uh, colegilor să pună întrebări și să facă comentarii fără să-i grăbesc pentru o dată. De obicei uh, uh, îi îndemn pe toți să termine în două minute ceea ce au de spus, însă ca niciodată avem un uh, aspect care poate să-și facă un rezumat al raportului în 5 minute, fără să pierde nimic din vedere ce bine a fost. Un model extraordinar pentru dezbaterile noastre. Domnule Legerii, aveți răspunsuri de dat la niște întrebări foarte concrete despre criză și rolul Frontex și chestiuni controversate dacă se finanțează uh, o organizație în felul acesta. Vă rog să răspundeți la fiecare întrebare care v-a fost adresată. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, o să încep cu întrebările legate de punerea în aplicare a regulamentului privind operațiunile maritime și, dacă se poate, o să mă refer la întrebările privitoare la operațiuni. În a doua parte, um, întrebările legate de terțe țări și cooperarea cu acestea și voi uh, da detalii suplimentare în legătură cu cooperarea cu uh, terțe țări și strategia Frontex în această privință. În legătură cu contribuțiile statelor membre la operațiunile cum ar fi Poseidon sau Triton, trebuie să spun că foarte rapid, după aprilie, după Consiliul European din aprilie anul acesta, statele membre s-au angajat și-au făcut oferte și a fost posibil rapid să sporim, să intensificăm operațiunea Triton. Pentru a vă da un exemplu, dacă în februarie-martie aveam șase nave de uh, patrulă, am putut uh, să desfășurăm 18 astfel de nave. Același lucru și pentru avioane și helicoptere care s-au mulțit uh, de două ori. În ceea ce privește paza la frontieră, multiplicarea a fost de două-trei ori. Numărul de mijloace desfășurate pe, de statele membre în cadrul operațiunii Triton, deci în Italia. Acum, referitor la Poseidon în Grecia, în momentul de față, în funcție de săptămână, sunt 14 nave de patrulă de diferite uh, tonaje, dar uh, pentru a rezuma, sunt 14, 4 mijloace aeriene și, de asemenea, am, putea să, am putut să spărim și numărul uh, grănicelor, uh, frontiera terestră, desigur, și în insule. Nu se poate spune că statele membre nu au acoperit. În funcție de fiecare stat membru, uh, Frontexul a primit echipamente tehnice, active uh, maritime și aeriene sau uh, experți, echipament terestru Uh, așa cum este normal, unele state membre au anumite mijloace, altele nu le au, însă ceea ce pot spune este că toate statele membre, uh, statele Schengen, au contribuit la aceste operațiuni. Aceasta uh, este vestea bună. Asta demonstrează faptul că a existat și există voința politică exprimată de statele membre de a susține operațiunile Frontex. A fost o întrebare concretă cu privire la responsabilitatea statelor membre în ceea ce privește operațiunile de căutare și de salvare. Responsabilitatea o are statul membru, pentru că potrivit dreptului internațional și potrivit legii mării, o operațiune de căutare și salvare este îndatorirea statelor, a țărilor. Deci, uh, Uniunea Europeană, ca atare, nu este enumerată ca un stakeholder identificat, însă în, prat- în practică operațiunile Frontex contribuie la uh, operațiunile de căutare și salvare conduse de autoritățile naționale. Deci, în cazul operațiunii Triton, este foarte clar că Italia este un actor important, un jucător important. Ea a făcut mii de astfel de operațiuni de căutare și salvare. Cât despre Grecia, operațiunea Poseidon, există zilnic astfel de operațiuni de căutare și salvare realizate de Grecia. Iar vorbind despre Malta, acum Malta contribuie la operațiunile Triton și este parte la aceste operațiuni și ă, contribuie și la operațiunile de căutare și salvare în cadrul operațiunii ă, Triton. Deci ă, nu văd că ar exista o lipsă de angajament din partea statelor membre atunci când e vorba de operațiune de căutare și salvare a fost adresată o întrebare cu privire la o presupusă scădere a mijloacelor uh, Triton în vară. Nu-mi dau seama la ce v-ați referit, pentru că Frontex are 18 nave de patrulă în zona de operațiuni și ne-am îndeplinit planul în iulie și în august. E adevărat că unele din aceste nave de patrulă au fost desfășurate de uh, Italia, uh, statul membru gazdă. Acestea au făcut parte din operațiunea Triton, însă e foarte posibil ca în anumite zile, din cauza lipsei unor mijloace de operaționale pentru a susține operațiunile Poseidon, a existat această opțiune din când în când să se recurgă la mai multe uh, vase de patrulă uh, ale Italiei. De asemenea, au fost și mijloace suplimentare care au fost puse la dispoziție prin acorduri bilaterale cu Italia. Motivul este unul foarte clar, este unul de natură juridică vasele irlandeze și același lucru e valabil și pentru Regatul Unit, dată fiind poziția Irlandei, nu au putut să fie incluse în operațiunea Poseidon, pentru că acele stări au un statut opt-out, deci nu pot să pună în aplicare codul Schengen. Unele ONG-uri au lansat operațiuni de căutare și salvare, dar asta nu pentru că nu a existat uh, o acțiune din partea forțelor de ordine, ci pentru că aceste ONG-uri au dorit să participe în felul acesta cu mijloace private. Acum, în, în ceea ce privește uh, învățămintele trase din Poseidon și activitățile de căutare și salvare. Ceea ce am învățat uh, din uh, operațiunile Triton, dar și din programul Poseidon, într-o oarecare măsură, este că Uniunea Europeană și Frontexul sunt în măsură, în momentul de față, să depășească o constrângere de ordin juridic. Așa cum am spus, în mandatul Frontexului nu există nimic privitor la operațiunile de căutare și uh, de salvare, dar din punct de vedere operațional, este foarte ușor să treci de la supravegherea frontierelor la operațiuni de căutare și salvare. Deci există două uh, lanțuri, două uh, ierarhii de comandă în uh, uh Poseidon și Triton, cea care uh, ține de uh, supravegherea uh, frontierelor, face uh, detectarea trecerilor nereglementare ale frontierei, iar uh, lanțul de comandă în, din Italia, în ceea ce pește căutarea și salvarea, preia uh, uh, ceea ce uh, este necesar să se facă. Acest lucru se poate face cu ușurință și după operațiunile de căutare și salvare este foarte ușor să treci de la salvare operare uh, salvare la supravegherea uh, frontierelor. Acest lucru se face în conformitate cu planul operațional uh, Triton sau Poseidon, ceea ce înseamnă că migranții care au fost salvați de pe mare sunt debarcați în locuri anume convenite cu statul membru gazdă și sunt prelucrate conform uh, planului operațional uh, Poseidon și Triton. Uh, sunt scanate, sunt debrifate de autorități. Deci se face o trecere de la supravegherea frontierelor la Uh, căutare și salvare și invers. Din punct de vedere al echipamentelor tehnice, peste tot, pentru a face front, uh, supravegherea frontierelor maritime, acest lucru este evident, uh, este nevoie de gărzi de coastă și în majoritatea statelor membre, nu în toate, există agenții de ordine care Uh, se ocupă uh, de supravegherea maritimă, de frontierele maritime. Acestea dispun de echipamentele și de know-how-ul necesar, deci uh, în această privință nu văd greutăți de ordin operațional între cărțile de coastă și cele de la frontieră. Din punct de vedere al operațiunilor militare, au fost o serie de întrebări referitoare la acest lucru și una foarte clară, câți bani vor fi alocați de către Frontex uh, operațiunilor militare ale uh, Uniunii Europene. Frontexul nu poate să contribuie cu mijloace financiare și cu mijloace operaționale la operațiunea EU NAFOR Med. Este o uh, operațiune militară hotărâtă în cadrul acțiunilor militare ale Uniunii Europene. Frontexul este o agenție civilă de uh, ordine uh, de gestionare a frontierelor și, potrivit standardelor europene, controlul la frontiere este o sarcină realizată de Uh, civili. Se face în conformitate cu codul Schengen și cu regulamentul Uniunii Europene votat de către Parlament. Poate că uneori uh, uh, există idei greșite în legătură cu presupusul rol militar al Frontexului, însă pot să vă spun că niciun mijloc financiar sau operațional uh, nu va fi alocat unor operațiuni militare. Desigur, dacă și pentru că Uniunea Europeană desfășoară operațiuni militare, mă refer la UNAFOR Med, și pentru că ar putea să existe niște suprapuneri, niște paralelisme în zonele operaționale, pentru că zona operațională a Frontexului merge mult Uh, către sud, există nevoia de coordonare. Dar coordonarea înseamnă că activele civile ale Frontexului trebuie să cunoască unde sunt desfășurate activele militare, iar activele militare ale UNAFOR Med trebuie să știe unde sunt activele civile ale Frontexului. Acest lucru este necesar pentru a intensifica activitățile de căutare și de uh, salvare. Asta e legea mării. Dacă o navă militară se află într-o zonă apropiată unui dezastru, trebuie să contribuie contribuie la activitățile de căutare și salvare. Este o modalitate de a ne asigura că se face o coordonare lină în astfel de situații de căutare și salvare. S-ar putea ca în anumite cazuri să se întâmple ca uh, mijloacele Uh, militare să descurajeze uh, formațiunile de criminalitate organizată să atace uh, ținte civile. În ianuarie, februarie anul acesta, dacă vă amintiți, între Libia și Italia au fost două cazuri de atac al organizațiilor de crimă organizată împotriva echipelor de căutare și de uh, salvare ale civililor. Deci, uh, până acum, de la lansarea IONAF Formed, nu am uh, avut semnalate niciun fel de astfel de incidente. În ceea ce privește rezultatele operațiunii Poseidon în Grecia, în comparație cu operațiunea Triton din Italia. Uh, trebuie să privim puțin uh, geografic. Distanța între Libia și uh, Italia este aproximativ de 200 de kilometri. Distanța între Turcia și unele insule grecești este de 5-10 kilometri. Deci vedem, situația este diferită, mijloacele desfășurate sunt diferite, iar lecțiile pe care le putem învăța sunt diferite. Vreau de asemenea să spun că în Grecia, în momentul de față, avem un uh, flux de migranți care în principal vin din Orientul Mijlocii, majoritatea uh, sunt sirieni, deci, dată fiind situația din Siria, cei mai mulți dintre aceștia, foarte probabil, vor primi uh, statutul de refugiat în Uniunea Europeană. În Italia, situația este diferită în momentul de față. Aproape de 60% dintre migranții care vin din Libia în sudul Italiei nu vin acolo pentru că sunt persoane care au nevoie de protecție, uh, ci sunt migranți economici. Uh, uh, e vorba, e vorba de o migrație nereglementată, deci situația e diferită. Operațiunile de căutare și salvare, în fiecare zi, operațiunile sunt desfășurate de autoritățile elene, însă trebuie să spun că există Uh, și uh, zilnic operațiuni de căutare și salvare uh, realizate de paza de coastă din Turcia, lucru care mi-a fost confirmat atunci când am vizitat Turcia în iulie. Dată fiind situația, dată fiind distanța scurtă dintre Turcia și insulele grecești, este greu să previi sau să detectezi astfel de acte înainte ca aceste persoane să ajungă în apele teritoriale uh, grecești sau înainte de a fi un caz de uh, căutare și salvare. A fost adresată o întrebare în legătură cu cum se poate face contribuția Uh, la Frontex obligatorie pentru statele membre. Există un caz în regulamentul uh, Frontex, este uh, cazul Rabbit, dacă se cere o operațiune Rabbit și dacă directorul executiv Frontex este de acord să inițieze o astfel de operațiune, atunci uh, este obligatoriu pentru statele membre să contribuie cu mijloace operaționale, însă în viitor ne putem gândi să sporim posibilitatea ca Uniunea Europeană să folosească Frontexul pentru a desfășura contribuțiile obligatorii ale statelor membre. Cred că aceasta am avut de spus în legătură cu aspectele operaționale pe mare Am să trec la întrebări uh, concrete în ceea ce vește politica de returnare. In, in the commission... Ați uh, citit în comunicarea Comisiei și, de asemenea, în concluziile președinției uh, Consiliului Jai de ieri, că Frontex va fi dezvoltată și că se așteaptă ca mandatul său să fie extins și la politica de returnare. Deocamdată, din acest punct de vedere, Frontex poate organiza uh, zboruri comune de returnare, Frontex poate fi folosită, ca să spunem așa, pentru chestiuni logistice, dar ideea este să se folosească Frontex și pentru a obține documente de călătorie, pentru că dacă statele membre vor să returneze migranții legali, ei trebuie să obțină documente de călătorie din țara de origine. Deci pot să vă dau un exemplu. Frontex acum a început în contextul proiectului Atica. Există o echipă coordonată de Frontex în Atena care va susține autoritățile elene în ce privește obținerea de documente de călătorie de, din partea țărilor de origine. Deci acesta este tipul de opera, susținere operațională și administrativă pe care Frontex o poate oferi și o modalitate prin care Uniunea Europeană să dea statelor membre niște pârghii uh, acelor membre care, uh, state membre care nu uh, reușesc să implementeze com, complet acordurile de readmisie cu state terțe. Sigur, dacă mandatul Frontex este extins sau îmbunătățit în ce returnările, asta va trebui să fie completat și de o uh, mai bună dezvoltare în chestiuni legate de drepturile fundamentale, pentru că toată lumea știe că acest tip de acțiuni poate provoca anumite incidente și e o acțiune sensibilă și este în interesul tuturor uh, factorilor implicați să dea atenția cuvenită drepturilor fundamentale din acest punct de vedere. Dacă îmi permiteți acum, aș vrea să trec la cooperarea cu țări terțe și Aici poate aș putea să vă ofer o scurtă, succintă imagine a strategiei uh, Frontex din acest, uh, din acest punct de vedere. Pentru moment, Frontex a semnat 17 acorduri uh, de lucru cu țări non-EU și șapte altele sunt în negociere cu țări non-UE. Așadar, în ce privește răspândirea geografică, prioritățile aici sunt clare. Mai întâi de toate, țări care sunt candidate sau potențial candidate în uh, zona Balcanilor de Vest și, sigur, uh, Turcia. Aceste țări reprezintă prioritatea pentru că atunci când Frontex cooperează E o modalitate prin care Uniunea diseminează bune practici, răspândește bune practici și că se asigură că aceste țări au ocazia să își alinieze standardele cu cele ale Uniunii Europene, dar e o modalitate foarte bună de cooperare cu alte agenții, de a disemina bune practici și conștientizarea în domeniul drepturilor fundamentale și politicii de azil. În al doilea rând, a doua prioritate, după țările din Balcanii de Vest și Turcia, și sigur aș, ar trebui să menționez că Turcia, uh, când la Ankara va fi trimis un ofițer de legătură sub umbrela delegației europene, Management Boardul Frontex a fost de acord așadar cu această propunere și eu am vorbit cu autoritățile turce Frontex uh, cooperează strâns cu Serviciul de Acțiune Externă și, evident, comis- și cu Comisia pe aceste chestiuni și mă aștept ca până la sfârșitul acestui an să fie trimis acest ofițer de legătură. Suntem uh, uh, pe cale să începem procedura de selecție a candidatului. Să avem 15 candidați pentru acest post. Începește priorități legate de țări terțe, Mediterane, Nord, Africa de Nord, uh, Orientul Mijlociu. Aici Frontex, desigur, uh, încearcă să uh, se alinieze politicilor, priorităților politicii europene, deci Marocul și Tunisia sunt principalii noștri parteneri din acest punct de vedere. De asemenea, avem ocazia în aceste țări să participăm la implementarea parteneriatului pentru mobilitate, de exemplu, migrație și mobilitate. Pe continentul african aș vrea de asemenea să menționez așa numitul AFRIC, African Intelligence Community, Comunitatea de Informații Africană. Peste 20 de țări s-au alăturat acestei rețele conduse de, de uh, Frontex și acum uh, Frontex uh, extinde această comunitate către țările africane care au semnat declarația de la Khartoum. Înțeleg că acest uh, efort cere foarte multă atenție, mai ales atenție în ce privește drepturile fundamentale. Dar, pe de altă parte, este și o ocazie de a disemina bune practici și de a transmite un mesaj clar în ce privește drepturile fundamentale, statul de drept și managementul corect al frontierei care să țină seama de drepturile fundamentale. De asemenea, este o modalitate de a crea situații în care toată lumea câștigă, în care putem ajuta anumite țări să-și dezvolte propria capacitate pentru a își uh, rezolva propriile nevoi, dar întotdeauna în conformitate cu politica externă a Uniunii Europene și acesta este și motivul pentru care Frontex a semnat uh, angajamente de lucru. Sigur, uh, uh, Frontex nu poate semna acorduri oficiale, nu poate angaja Uniunea Europeană, ci doar acorduri de lucru la nivel operațional. A treia prioritate geografică este partea estică a Uniunii Europene și din acest punct de vedere aș vrea să menționez parteneriatul estic Frontex este angajat să coopereze cu șase membri din parteneriatul estic și în ce privește, să zicem, tipul de activități care sunt uh, dezvoltate împreună cu aceste țări. E vorba de training, de analiză de risc, dar de asemenea încercăm să invităm observatori atunci când Frontex organizează operațiuni comune. Sunt țări terțe care sunt uh, de asemenea partenere în domeniul dezvoltării noilor tehnologii și cercetării. Poate știți că la nivel mondial există acum noi tehnologii, cum ar fi controlul automat al frontierelor, și uh, sigur aici este și în interesul Uniunii Europene să poată să disemineze standarde și practici europene. De aceea, de aceea Frontex are acorduri funcționale cu alte țări din lume, și anume Statele Unite și Canada, de exemplu. Așadar, pe scurt, aceasta este strategia și acum aș vrea să mă refer la uh, întrebări specifice legate de cooperarea cu țări terțe. Eh, citesc eh, propriile note și vreau să verific dacă au rămas întrebări nerăspunse. În ce privește Turcia, am menționat deja. De asemenea, pot să vă dau unele cifre uh, pentru buget Frontex este gata să semneze un acord de delegare cu Comisia. Deci Comisia intenționează să delege fonduri pentru țările din Balcanii de Vest. Deci vorbim de aproximativ 5,5 milioane de euro care să fie folosiți în următorii trei ani după semnare. Deci, uh, pe scurt, asta este cooperarea cu țările terțe. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Rugeri. A fost uh, un raport foarte detaliat și uh, mi s-a părut foarte util. Avem câteva minute. Domnule Diaz de Mera, doreați să interveniți din nou? Pentru că de data asta avem timpul de care avem nevoie. Cu el fin de ajutarnos un poco. Da. Nu V-am auzit, domnule Legeri, vorbind de Jot Mare și de Europol. Ne puteți spune câte ceva în acest sens? And just finally, if any other colleague... Și în fine, mai este vreun coleg care dorește să revină, să intervină din nou Barbara. Foarte pe scurt, te rog. Grazie, Claude. E una domanda... Mulțumesc, Claude. O întrebare suplimentară în legătură cu ceea ce s-a spus despre colaborarea cu țările terțe. Am văzut că Frontex va avea puteri sporite în ce privește returnarea în țările de origine, în cazul respingerii cererii de azil. Întrebarea cum este cum se vor putea respecta standardele și garanțiile uh, la, legate de dreptul de apărare specificate atât în legislațiile naționale cât și în legislația internațională privind drepturile omului. Cum intenționează Frontex să garanteze transparența procedurilor uh, și uh, uh, incluzând aici recursul individual? Va fi un acces la jurisdicția națională pentru a asigura dreptul la un recurs efectiv, articolul 13 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și articolul 30 din uh, regulamentul de frontieră Schengen în cazul respingerii la frontieră. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Barbara. Dragi colegi, nu redeschideam uh, discuția, întrebam doar colegi care au pus deja întrebări dacă mai au întrebări suplimentare. Deci vă rog să mă ajutați, pentru că nu deschid din nou uh, lista intervenienților. Vom încheia aici. Uh, îmi permiteți să uh, fac câteva comentarii de încheiere. Interesul uh, este arătat de faptul că atâția membri pun atâtea întrebări uh, uh, în legătură cu activitatea Frontex și cu modul în care acesta este organizată și cum funcționează guvernanța ei. Interesul exista și înainte să, ca lucrurile să devină atât de urgente cu criza. Întotdeauna a fost un subiect fierbinte în această comisie. Întrebarea mea și a fost pusă și de domnul Crăliu și domnul Diaz de Melo. Vorbeau despre modul în care Frontex este perceput. Nu este o organizație militară, este o organizație civilă care se uh, care uh, aplică legislația de imigrație, dar uneori este portretizată în mod distorsionat și asta face și mai vital faptul ca noi, Parlamentul și această comisie, să avem un rol de monitorizare și uh, responsabilitate. Așadar, un comentariu final. Uh, în această situație, cred că uh, vreau să vă întreb dacă e suficient pentru o organizație care depinde de statele membre pentru to- toate activele pe care le are în funcționarea sa, vreau să pun această întrebare simplă. Vreau să știu dacă credeți că această structură de uh, responsabilitate e suficientă. Well, thank you, thank you very much, uh, Mr. Chairman. <coughs> Sorry. Mulțumesc, domnule președinte. Începește Europol, sigur, în contextul așa numitelor puncte fierbinți a abordării uh, dezvoltate de comisie, Agenții precum Frontex, Europol, dar și AZO Eurojust cooperează între ele Operațiunile sunt dedicate uh, uh, operațiunile GES mai sunt dedicate traficului și Uh, de ființe umane și contrabande uh, în Mediterana a fost lansată în martie anul acesta și Frontex a participat, a fost partenerul uh, Europol în acest efort. Vă pot da un exemplu în Catania, în Italia. Acum avem un task force regional în contextul operațiunii Triton, și în contextul noi abordări de tip uh, punct fierbinte uh, propuse de comisie. Această forță regională e compusă din ofițeri de legătură Frontex, dar și din Europol și acolo ei pot să facă schimb de informații care să îmbunătățească activitățile operaționale. Cooperarea cu Europol va fi îmbunătățită și crescută Pregătim acum schimbul de date personale, dar sigur trebuie să uh, respectăm legea, legislația privind protecția datelor și uh, Frontex este în discuții cu supervizorul european pentru protecția datelor pentru a finaliza regulile de implementare ale acestui proiect. Începește politica de uh, returnare în viitor de viitorul acestea. Uh, e dificil să spui cum uh, dacă în câteva luni Comisia va putea să facă o propunere legislativă. Deci pentru mine uh, e dificil să spun dacă și cum, cum vor avea aceste persoane acces, recurs la apel, drept la, la apel dar uh, împotriva acestei decizii de returnare. Dar este clar că Uniunea Europeană trebuie să respecte și toate procedurile trebuie să respecte Carta Drepturilor Fundamentale. Ea se aplică și Frontex și deși Uniunea Europeană nu a semnat Convenția privind drepturile omului, ea se aplică tuturor statelor membre. Așadar, va trebui să vedem în detaliu Uh, cum va arăta un nou mandat, dar a spune că pentru moment decizia e una națională și nu știu dacă este posibil să avem un alt sistem uh, față de acesta. Dar deocamdată decizia e luată de autoritățile naționale și Frontex nu are nicio putere să decidă cine uh, trebuie să fie returnat în țara de origine, cine nu. Uh, așadar, Frontex trebuie să se ale, uh, asigure că decizia a fost făcută respectând drepturile fundamentale și Frontex trebuie să se asigure de asemenea că nu mai există niciun apel în desfășurare față de această decizie înainte de a organiza, de exemplu, un zbor comun de, de returnare. Și, domnule președinte, în cu ultima noastră întrebare legată de responsabilitatea, de modul în care dăm seama de activitățile noastre și uh, de faptul că suntem o organizație care se bazează pe contribuții făcute de statele membre, Sistemul de, și dacă sistemul acesta este suficient, sistemul acesta de responsabilitate. Aș spune, în calitate de director executiv al Frontex, sunt responsabil pentru utilizarea bugetului, pentru îndeplinirea și respectarea drepturilor fundamentale față de acest Parlament, dar și față de celelalte instituții europene. Dar operațiunile sunt sub comanda autorităților naționale. Așadar, executivul poate suspenda uh, sau chiar uh, anula operațiuni dacă există încălcări ale drepturilor fundamentale sau dacă începește respectarea regulilor uh, se manifestă anumite probleme și disfuncționalități, dar începește responsabilitatea. Sigur, statele membre de asemenea au, uh, au de răspuns la această chestiune. Vă dau un exemplu care nu e legat de drepturile fundamentale, dar de utilizarea mijloacelor financiare. Săptămâna trecută, Consiliul de Conducere al Frontex a propus o strategie antifraudă. Eu am propus această strategie în Consiliu și am spus clar uh, că această strategie antifraudă acoperă evident și membrii personalului Frontex, dar și uh, că și statele membre într-o oarecare măsură, pentru că bugetul se duce la statele membre. Deci acesta este doar un exemplu simplu, pentru că deja avem acest tip de plan. Și, dar uh, vedem că este o responsabilitate comună. Sunt conștient de responsabilitate și de uh, modul în care trebuie să dăm seama eu ca director și agenția mea în fața Parlamentului, dar într-o oarecare măsură și statele membre sunt responsabile. Mulțumesc, domnule legerii, încheiem acest punct, mulțumesc din nou membrilor pentru Uh, schimbul excelent de opinii. Suntem nerăbdători să vă reîntâlnim. Știm că este o perioadă foarte agitată pentru agenție. Vă mulțumesc. Um, Dragi colegi, trecem acum la punctul 25. Schimb de opinii referitor la legea spaniolă a securității pe data de 19 martie, la întâlnirea coordonatorilor s-a hotărât să se dea curs petiției 2801-2013. Comisia a fost invitată la acest schimb de opinii. După cum știți, acest schimb era prevăzut inițial pe data de 25, de 25 eh, mai, după care a fost mutat pe data de 25 iulie. Îmi cer scuze pentru amânările repetate. Acum va avea loc acest schimb de opinii. S-a solicitat uh, ca adoptarea acestei legi să fie împiedicată în Spania. Legea a fost adoptată totuși în martie în acest an. Am invitat Comisia să ne prezinte avizul său. Domnul Mercades Picheres de la Digi Justice, dacă puteți lua cuvântul acum, vă rugăm. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că ne permiteți să luăm cuvântul. Comisia a fost informată referitor la această lege și, de asemenea, uh, știe că Curtea Constituțională Spaniolă revizuiește la ora actuală această lege. Libertatea de expresie, libertatea de întâlnire fac parte din uh, drepturile fundamentale, se regăsesc în Carta Fundamentală a Drepturilor Omului. Comisia și-a luat întotdeauna angajamentul ca libertatea de expresie și libertatea de întâlnire să fie întotdeauna respectate pentru că se află la baza unei societăți uh, libere. Comisia însă nu deține competențe în ceea ce privește drepturile fundamentale în temeiul articolului 51. Acestea, acest articol conferă Comisiei competențe doar când vine vorba de legislația europeană. Și Comisia poate interveni doar atunci când se înregistrează uh, uh, o încălcare a legislației europene. De obicei, legile care reglementează, printre altele, protestele, adunările, intră în competența autorităților naționale. Iată de ce ne exprimăm încrederea că autoritățile naționale, inclusiv autoritățile judiciare, se vor asigura că drepturile naționale, drepturile fundamentale vor fi respectate. Vă mulțumesc! Da. Având în vedere cum se procedează de obicei în această situație. Am să dau cuvântul uh, membrilor care doresc să intervină. Primul care s-a înscris la cuvânt este domnul Diaz de Mera. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să concretizez punctul 25. Se afirmă clar schimb de opinii cu reprezentanții comisiei. Haideți să-i dăm drumul. Cu toate că nu cred că se va realiza obiectivul uh, prezentat la punctul 25. Eu mă adresez comisiei și mă adresez colegilor. Este o lege adoptată în mod suveran de către Congresul Deputaților, Congres, Senat, cum vrei să spuneți. Știm și e evident că nu e o sală uh, unde se procede la cea de-a treia lectură. Iată de ce Comisia a fost cât se poate de elogventă atunci când a spus că deține competență doar atunci când se constată o încălcare a drepturilor a legislației europene, situație în care nu ne aflăm. Iată de ce ne aflăm în situația unui schimb de opinii cu Comisia. Rezultatul votului în Spania a fost din 322, 322 de persoane prezente, 81 de persoane au votat pentru, împotrivă 140, o persoană s-a abținut și 28 de persoane nu au votat. Siguranța cetățenilor este un punct fundamental și se încadrează în drepturile garantate de Constituție. Dacă nu s-ar asigura siguranța acestora, um, eficacitatea juridică ar fi extrem de limitată. Iată de ce siguranța cetățenilor este unul din elementele cheie ale statului de drept. În cadrul uh, Constituției spaniole, la articolul 149, punctul 1, aliniatul 29 și dând curs recomandărilor Curții Constituționale, această lege urmărește protejarea bunurilor și persoanelor și păstrarea liniștii publice. prin evitarea unor activități menite să uh, perturbe liniștea publică, trec peste faptul că legea are cinci capitole și include dispoziții suplimentare, una derogatorie și cinci dispoziții finale. Obiectul acestei legi prezinte obiectivele sale și căile prin care pot acționa organismele și autoritățile publice diferitele corpuri polițienești, cetățenii și întreprinderile, cât și personalul de securitate privat, respectând o perspectivă de ansamblu integrată în siguranța publică. Legea urmărește să coordoneze diferitele activități, bazându-se pe proporționalitate, pe intervenția minimă și pe principiul nediscriminării. Această lege derivă din alta din anul 92. Se urmărește să se acordă atenție deosebită sfaturilor și recomandărilor pe care le-au adus diferitele organisme cu uh, caracter consultativ, um, printre care Consiliul de Stat, Agenția pentru Protecția Datelor sau diferite asociații precum Greenpeace sau Amnesty International recomandările acestora au fost luate în calcul pentru a rafina și a nuanța conceptele necesare, astfel încât această lege să fie cadrul care reglementează conviețuirea tuturor. În acest sens, domnule președinte, și pentru a arăta mai clar Comisiei Europene uh, cum funcționează legea, vom uh, interveni în ordinea pe care o stabiliți dumneavoastră, mai mulți deputați pentru a oferi explicațiile necesare Comisiei pentru a explica cum stau lucrurile cu legea pentru siguranța publică, fără a uita, așa cum a spus Comisia, există într-adevăr un recurs înaintat în fața Tribunalului Constituțional. Și după cum toată lumea știe, guvernul Spaniei ar accepta și va accepta dacă va fi nevoie, orice modificare care va veni din partea în alte instituții juridice. Vă mulțumesc! Thank you very much, Mr. Diaz de Mera. Vă mulțumesc, domnule Diaz de Mera. Nu prea am planificat bine. Am alocat doar 30 de minute acestui schimb de opinii când ar fi trebuit să țin minte că un asemenea punct de discuție ar stârni interesul multor vorbitori. Îi rog, prin urmare, pe colegi să încerce să se limiteze la câteva minute, dacă pot. Vorbitorii uh, s-au înscris la cuvânt după ce domnul Diaz de Mera s-a luat cuvântul. Avem o listă foarte lungă. Cu permisiunea dumneavoastră am să închid acum lista. Dorește cineva să mai ia cuvântul? Nu? Ba da? Atâția colegi pe care nu i-am văzut, era să spun, să vorbească domnul președinte, atâția oameni pe care nu i-am văzut, e o listă extrem de lungă. Din punct de vedere matematic e imposibil. Cât de succint credeți că puteți fi? Vă rog, încercați să vă încadrați în două minute. Domnule Diaz de Mera, să aveți o sugestie utilă? Utilă, vă rog. Da, spune domnul Diaz de Mera, pentru a vă oferi o, ușoară, o mână de ajutor. Noi, domnule președinte, grupul nostru politic, grupul popular, ieri, um, i-a comunicat uh, președinției comisiei lista cu cei care va, vor lua cuvântul, așa că cred că aceste persoane se vor regăsi pe lista dumneavoastră. E unul din acele momente în care eu îmi asum răspunderea, e meseria mea, e o meserie extraordinară, uh, îmi asum răspunderea, eu parcurg ordinea de zi, eu redactez ordinea de zi și ar fi trebuit pur și simplu să fi prevăzut că nu e suficient timp. Îmi asum așadar răspunderea. Haideți să, să vedem cum vom proceda, dar vă cer ajutorul. Încercați să vă încadrați într-un minut sau două minute și să treceți direct la obiect. Știu că veți ținti direct ideile principale, Comisia uh, spune că va vorbi clar. Urmează domnul Terry Cavas, vă rog. Intervenție fără microfon din sală. Îmi cer scuze, spune vorbitorul, îmi cer scuze. Cele două minute s-au încheiat, glumește domnul președinte. Domnul Terry Cabras. Colegul meu, Diaz de Mera, spune că legea urmărea să ofere cea mai bună primire posibilă și că o dădea dovadă de o sensibilitate deosebită. Trebuie să punem aici niște ghilimele foarte mari, pentru că legea a fost votată doar, doar de grupul popular care la ora actuală deține majoritatea absolută în Parlamentul Spaniol și, prin urmare, poate vota tot ce are chef dar celelalte grupuri din Parlamentul Spaniol au fost împotrivă. Și uh, au existat persoane care și-au manifestat foarte clar opoziția. Și cred că acest lucru trebuie să rămână cât se poate uh, de clar. Nu s-a căutat cea mai bună primire și nu s-a dat dovadă de o sensibilitate deosebită. Mi se pare că e o lege destul de uh, tumultoasă. Încep, prim, vorbește de, de, de tot ce se poate, de cum se emite un document de identitate, de pildă, unde lucrurile sunt clare și nu există niciun dubiu și trece până la probleme destul de majore, de pildă prevenirea um, infracțiunilor care se lasă la latitudinea forțelor de ordine. Am să termin foarte repede. Nu e o lege ambiguă. Unii, unii spun că e o lege ambiguă. Nu. Uh, e o lege extrem de vagă. Uh, da, e dincolo de logică, aș putea spune. E atât de vagă, așadar, încât cetățeanul rămâne lipsit de apărare în fața opiniei, în fața judecății agenților uh, forțelor de ordine. Mi se pare că este un atac direct la adresa oricărei manifestări democratice a cetățenilor. Prin urmare, atacă principii democratice fundamentale ale Uniunii Europene. Mă miră faptul că Comisia, care de obicei e angajată când vine vorba de aceste subiecte, rămâne undeva în spate și își manifestă încrederea. Foarte bine, putem avea încredere și eu am multă încredere în cei care ne guvernează țara, dar uh, e o lege care în centrul său are o încărcătură explozivă enormă împotriva drepturilor cetățenești și împotriva libertăților civile. Ar trebui retrasă pur și simplu. De altfel, Parlamentul a afirmat că imediat va fi retrasă imediat ce un alt uh, partid politic ar câștiga alegerile. Iată de ce mi se pare important să scoatem în evidență cât de periculoasă e această lege și ca toată lumea să țină cont de asta. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Tericavras. Acum uh, să iau acum în ordine. Vorbitorii urmează doamna Garcia Albiol. Gracias, presidente. Bueno, consideramos que este tema... Vă mulțumesc, domnule președinte. Considerăm că acest subiect, legea de Uh, siguranță cetățenească care a fost adoptată în luna iulie de către guvernul spaniol este suficient de importantă pentru a merita o dezbatere în plenul Parlamentului sau cel puțin o dezbatere mult mai amplă în această comisie. Uh, la dezbatere ar trebui să ia parte de asemenea reprezentanții guvernului spaniol. Această lege cunoscută drept legea Căluș este o încercare din partea Partidului Popular de a pune capăt protestelor în stradă și de a-și impune astfel politica. Această lege reprezintă o încălcare a drepturilor fundamentale și o restrângere a libertăților libertăți fundamentale uh, și un afront la adresa standardelor uh, europene, care de altfel pe zi ce trece sunt o mai scăzute. E vorba de drepturi uh, fundamentale, dreptul la libera întâlnire, liber, dreptul de expresie, drepturi care sunt încălcate foarte clar de această lege. Legea, um, de pildă, asigură acele returnări la cald, uh, operațiune care este interzisă de alte acte legislative. Printre alte drepturi încălcate, um, de pildă se numără dreptul de libere opinie și expresie, uh, protecția drepturilor uh, omului în lupta împotriva terorismului um, și alte drepturi asemănătoare se deschide astfel calea unei aplicări uh, discreționare a legii. Se urmărește, de asemenea, crearea unui efect de disuasiune în ceea ce privește organizarea de uh, manifestări publice. Este vorba de un populism cu caracter punitiv în ceea ce privește inițiativa cetățenească să răspundă în acest fel unei încercări de a reduce la tăcere protestele cetățenilor. Este o lege cu un scop clar electoral. ONU um, a atras atenția asupra acestei legi, asociațiile de judecători de asemenea. Din aceste motive, credem că Parlamentul European și Uniunea Europeană nu pot să-și întoarcă privirea, mai ales că vorbim de drepturi fundamentale. Comisia Europeană nu se poate spăla pe mâini pentru că dacă va face acest lucru, încă o dată Comisia ar întoarce spatele democrației, democrației și libertății. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Doamna Packentartenor? Sí, muchas gracias, señor presidente. Vă mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să recunosc că această lege mi se pare un rod al uh, fricii nu totdeauna acele persoane care doresc să protesteze uh, fac acest lucru fără a comite abuzuri. Știm uh, unii am făcut obiectul unei persecuții sau obiectul unui uh, abuz al celor care s-au manifestat în numele libertății de expresie, de pildă. Dar asta nu justifică această lege. De altfel s-a făcut un recurs uh, la Tribunalul Constituțional și credem că Tribunal, Curtea Constituțională ar trebui să limiteze domeniul de aplicare al acestei legi. Credem că este o lege care a venit, uh, a fost motivată de frigă, pentru că, într-adevăr, a apărut în, uh, într-o perioadă destul de neliniștită în țara noastră, perioadă în care uh, cetățenii au organizat proteste, manifestații, chiar în fața domiciliului unor persoane publice, dar toate acestea nu justifică adoptarea acestei legi. Se dă dovadă de o uh, marjă foarte amplă de interpretare de către autoritățile publice a ce înseamnă drepturile cetățenilor. Iar, pe de altă parte, se înregistrează o scădere um, considerabilă a drepturilor cetățenilor. Eu sunt în favoarea menținerii ordinii și liniștii publice, dar cred că această lege depășește măsura. Uh, nu am să evaluez, nu am să evaluez intenția legislatorilor sau celor care au votat această lege, dar credem că Curtea Constituțională va trebui să stabilească foarte clar care este interpretarea unor uh, percepte care noi considerăm că sunt inutile și care um, ar limita considerabil drepturile fundamentale lucru care nu credem că ar trebui să uh, fie apărut, pentru că existau mecanisme uh, suficiente pentru a controla situația. Vă mulțumesc! Am înțeles. Uh, îmi dau seama că este un subiect extrem de delicat și că nu e ușor să mă încadrați în două minute. Iată de ce le mulțumesc colegilor pentru disciplină și înțelegere. Urmează domnul Lopez Aguilar. Juan Fernando, te rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a spune tare, sus și răspicat, că mă număr printre acei eurodeputați care nu se bucură și nu sărbătoresc atunci când uh, un, uh, o, problemă care ține de uh, mecanismul și funcționarea uh, unui partid național ajunge în Parlamentul European. Până acum ne-am uh, exprimat cu toții în spaniolă și nu întâmplător. Este imposibil însă ca Partidul Socialist să rămână deoparte în această dezbatere pentru a sublinia că și acum, ca în alte cazuri, această inițiativă legislativă spaniolă a fost uh, uh i s-a adus un recurs la uh, Curtea Constituțională Spaniolă, însă are o dimensiune europeană pentru că aduce atingerea celor drepturi care fac parte din tratatul Um, de funcționare al Uniunii Europene și în ceea ce privește și drepturile recunoscute de Carta Fundamentală a Drepturilor uh, în ceea ce privește aceste drepturi, se numără uh, și acele uh, inițiative, când vine vorba de încălcarea acestor inițiative, care ar putea uh, restrânge libertatea de expresie, de pildă în ceea ce privește legislația spaniolă, ne confruntăm cu o legislație care merge până la extreme uh, pentru ca administrația să poată impună sancțiuni care presupun uh, o creștere exorbitantă a sancțiunilor prevăzute până acum de lege. Uh, E vorba de o inițiativă legislativă care s-a bucurat doar de sprijinul grupului popular în, um, în Parlamentul spaniol. Sancțiunile, amenziile au crescut uh, într-un mod disproporțional. E vorba de sancțiuni economice, așadar, dar și uh, alte consecințe pot fi observate, de pildă, consecințe care afectează siguranța cetățenilor în timpul unui uh, spectacol public pentru că nu se face deosebirea între reuniuni și manifestații neanunțate. Toate acestea fac obiectul unor sancțiuni administrative și, prin urmare, vorbim aici de o încălcare a unor drepturi fundamentale. De pildă, se uh, permite sancționarea captării unor imagini uh, în care apar uh, forțele publice de poliție chiar dacă e vorba de intervenții anunțate. În insulele Canare uh, a existat un caz dramatic, un tânăr căruia i s-a impus o amendă exorbitantă. În cele din urmă uh, această amendă a fost retrasă pentru că uh, opinia publică atât de indignată s-a adresat direct guvernului uh, regional. Tânărul a fost pedepsit pentru că uh, pe pagina sa de Facebook criticase intervenția forțelor locale de poliție. Este foarte clar, uh, în lege există o dispoziție suplimentară, cu dispoziția cu numărul 10, care permite legalizarea cu caracter retroactiv uh, așa numitele returnări la cal, care încalcă dreptul european și dreptul internațional umanitar. Iar acest lucru a fost scos în evidență în repetate rânduri de experți în uh, drepturile omului, printre altele comisarul uh, de la Consiliul Europei pentru Drepturile Fundamentale, Drepturile Omului. E vorba așadar de o dispoziție suplimentară care nu are nicio legătură cu uh, legea securității cetățenilor în sine. Așadar, dispoziția referitoare la returnarea la cald nu are nicio legătură cu uh, legea securității cetățenilor. jurisprudența spune că nu se poate introduce un amendament într-o lege care nu are nimic de face cu legea în sine. Însă, guvernul, președintele încearcă să-l întrerupă, având în vedere că aceste returnări au loc la frontiera cu Seuta și Melizia, uh, e o practică ilegală care încalcă drepturile fundamentale, drepturile omului și drepturile europene. În plus, se întrevede aici interdicția intrării acelor persoane uh, timp de trei ani, persoane care au făcut obiectul acestor uh, expulzări. Nu li se oferă uh, posibilitatea unui recurs, nu li se oferă explicații. Este așadar o returnare la cal care este interzisă de dreptul internațional și de dreptul european. Vă mulțumesc, dragi colegi. Nu prea avem timp, așa că încercați să mă încătrați în două minute. Știu că e un subiect delicat. Urmează Birgit Seppel. Can make it Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu succintă. Cred că pe bună dreptate dezbatem această nouă lege, pentru că restricțiile în ceea ce este dreptul de adunare și dreptul de a demonstra și ratificarea de a spune, ok, este bine ce s-a întâmplat la Amelia și să se justifice ce s-a întâmplat acolo, acest lucru este inacceptabil. Putem să criticăm o lege care este uh, instituită deja. De ce naiba? Suntem Uniunea Europeană care critică în fiecare zi țări care nu respectă drepturile fundamentale. Noi spunem că noi suntem aia buni. Noi ne luptăm pentru drepturi fundamentale, pentru statul de drept și apoi uh, dacă vedem scris negru pe alb și hotărât în Parlament că lucrurile merg în direcția greșită, n-ar trebui să avem dreptul să reacționăm și să atenționăm țara respectivă, să-i spunem uh, acționeze împotriva drepturilor și valorilor noastre fundamentale, fii atent, schimbă poziția. Cred că trebuie să avem dreptul să facem asta oriunde se întâmplă. Și dacă avem o dezbatere cum a fost cea de, dimineața privind uh, migrația, este un motiv în plus să fim foarte atenți atunci când ne schimbăm valorile și drepturile în felul acesta. Mulțumesc. Am uh, luat colegii în ordinea în care s-au înscris. Marie Cristin, apoi urmează cinci colegi de la PPE. Așa am procedat pentru că așa au cerut uh, colegii, nu în ordinea politică. Marie Cristin, ai cuvântul. Mă interesează întotdeauna când uh, aud uh, cereri în numele drepturilor fundamentale cu o geometria fundamentală recunosc că în tratatul de Lisabon există o serie de progrese, printre care drepturile crescute ale Parlamentului European și integrarea Cartei Europene a Drepturilor Fundamentale. Atunci, pentru ce am integrat Carta Drepturilor Fundamentale dacă nu o aplicăm? Securitatea cetățeanului foarte bine, cred că nimeni nu este împotriva securității cetățeanului. Prefer dreptul decât sigur, siguranței și nu dreptului uh, uh, securității, pentru că atunci când vorbim despre dreptul la siguranță, uh, vorbim despre sarcinile autorităților publice în ceea ce privește cetățeanul. Dar nu am prea mult timp uh, la dispoziție. Uh, da, trebuie să spun că mă întreb în legătură cu dispozițiile privind dreptul la exprimare, de adunare, de a-și exprima identitatea, creșterea competențelor poliției, supraprotecția autorităților publice și a polițiștilor în speță și mă gândesc că avem o temă și mai uh, interesantă pentru comisie, regimul special uh, uh al Merila, care este un regim în afara dreptului național. Asta pune o serie de probleme din punct de vedere al logicii. Și, domnule președinte, să vă fac o sugestie. Domnule președinte, mă ascultați, vă rog. Eu întotdeauna te ascult, dar pot să fiu cinstit? Nu, un minut. Vreau să-ți fac o sugestie. De fiecare dată când avem o dezbatere pe o țară anume, vedem colegii din țara respectivă vin la pachet. Nu cred că este o metodă bună. Cred că ar trebui să uh, avem un grup pe fiecare naționalitate și să evităm o multitudine de uh, eurodeputați care vin să își uh, apere țara, pentru că asta nu dă o imagine bună a activității în cadrul Parlamentului European. Și am vrut să spun că te ascultam cu o ureche, poți să mă auzi? Mă asculți și tu acum? Deci cu o ureche te ascultam pe tine nu mă ascult. Bun. Și cu cealaltă ureche, ceea ce făceam cu secretara, pentru că avem noi colegi aici, sunt nume ale căror uh, nume nu pot să le pronunț. Încercam să fac o transcriere fonetică pentru că nu vreau să pun într-o situație uh, uh, neplăcută pronunțându-le greșit uh, numele. Mea culpa, am vrut dar pur și simplu să spun uh, ceea ce făceam. Întotdeauna îi aud pe membrii comisiei uh, atunci când vorbesc și am pierdut deja două minute din timp. Uh, Trecem la domnul Staros Feregut și dacă nu l-am pronunțat corect, este pentru că nu, ai lăs- nu mai lăsat să exersez. De, e, no soy Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt membru al Comisiei Libe, însă, cum nu se poate altfel, sunt strâns legată de apărarea drepturilor fundamentale ca membru al acestui Parlament și ca cetățean european. Trebuie să apăr această lege, legea adoptată de Congresul și Senatul spaniol. Este o dezbatere cu o dimensiune politică. Nu s-a încercat în niciun caz să se atenteze asupra drepturilor omului. Nu ar trebui să fie o dezbatere care să aibă loc aici, pentru că nu se încalcă niciun drept, niciun drept uh, al omului. În uh, Spania vor avea loc alegeri în curând, în câteva luni, și uh, în Catalunia mai devreme. Iată de ce uh, se explică astfel prezența atâtor uh, spanioli în această sală astăzi. am să spun câte ceva referitoare la dreptul uh, de, uh, la manifestare. Este un drept consacrat de Constituția spaniolă la articolul 21 și anume dreptul de a manifesta, dreptul de a se reuni într-un mod pașnic, fără arme. Este un drept care a fost întotdeauna asociat dreptului de uh, liberă exprimare pe care cetățenii pot să-l exercite fie în mod individual, fie colectiv. Așa cum au afirmat uh, judecătorii noștri și tribunalele noastre, este vorba de uh, un canal uh, democratic de participare. Prin urmare, dreptul de a protesta, de a organiza manifestații este un drept uh, care nu ar trebui să meargă în niciun caz mână în mână cu violența. Și ce face această lege? Legea se asigură că nu există acțiuni violente care să se producă în timpul manifestațiilor. Cu alte cuvinte, protejează spiritul Constituției cât se poate de mult și îi protejează pe acei cetățeni care doresc să se reunească pentru a nu se înregistra comportamente agresive sau violente. A interpreta uh, în mod diferit această lege mi se pare greșit trebuie să apăr faptul că prioritatea acestei legi este aceea de a proteja dreptul la întâlnire, dreptul la uh, manifestații, apărând uh, siguranța cetățenilor. Și am să închei spunând uh, că, în ceea ce privește acele returnări la frontiera Seute și Melizei, această lege a adoptat amendamentul la propunerea tuturor partidelor din Congres uh, amenament prin care se afirmă că acei cetățeni care au fost, uh, acei indivizi care au fost prinși încercând să traverseze um, acel gal care există la frontiera Seute și Meliei, acești uh, indivizi așadar vor fi returnați respectându-se dispozițiile internaționale în vigoare. Acest lucru este afirmat așadar în textul legii. Prin urmare, ce au spus colegii uh, mei, colegii mei dragi, uh, dar care nu fac decât să fac, nu, nu fac decât uh, campanie electorală, pentru că alegerile vor începe în curând. Mulțumesc. Colegi, hold on, hold on. Just a... Dragi colegi, vă rog, o să spun câteva cuvinte. Până cu câteva clipe în urmă ne descurcam uh, uh bine, însă am primit uh, o petiție de la Comisia PETI și s-a discutat s-a hotărât discutarea acestei petiții în această comisie. Este o problemă delicată, conținutul este unul delicat, deci consecința va fi întotdeauna că uh, membrii din statul membru respectiv doresc să ia cuvântul și noi știm ce se, trebuie să se întâmple aici. Cred că nu, încep, nu trebuie să începem să ne provocăm. Acest lucru este important. Așa încât să ne păstrăm pe tonul cu care a început discuția. Vă rog să fiți disciplinați. O să închidem lista pentru că avem și un vot. Uh, colegii vor sosi pentru vot, deci este o procedură la care m-am referit. Domnul Androvăr, vă rog să respectați cele două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Este interesant. Uh, am ascultat uh, intervenții în care s-a atacat această lege, numită lege Căluș, și s-a uh, apărat libertatea de exprimare și libertatea de a manifesta. Însă, aceleași persoane care au apărat toate acestea au îndrăznit să spună că vin la această comisie pachete de cetățeni din diferite uh, țări de a vorbi de un subiect de interes. Aceasta este legea Căluș. Ce urmăriți? Să ne puneți un căluș, să ne luați libertatea de exprimare, să ne privați de libertatea de manifestare a celor eurodeputați care vin liberi și din propria voință la această ședință. Uh, e interesantă această abordare. În câteva minute am să vorbesc despre subiectul, de fapt, pe ordinea de zi, și anume poziția Comisiei. Și Comisia a spus foarte clar, nu are competențe în acest domeniu și, în al doilea rând, are încredere că autoritățile de resort vor apăra drepturile cetățenilor. E interesant, s-a spus că această lege este un atac la adresa cetățenilor. Ni s-a atras atenția referitor la caracterul periculos al acestei legi. Legea nu e periculoasă. Periculoși sunt delicvenții și cei care încalcă această lege, nu legea în sine. Cred, prin urmare, că e vorba de a apăra aici drepturile tuturor, fără îndoială. Dar uneori, pentru a apăra drepturile tuturor, trebuie să limităm alte drepturi pentru a garanta alte bunuri juridice care primează și asta face această lege. Putem vorbi despre multe nuanțe, da, putem vorbi despre sancțiuni, uh, de pildă uh, ar trebui să fie sancțiuni care să te împiedice nu știu, uh, cu un laser, uh, să nu, să nu îndrepti un laser înspre cabina piloților? Nu cred, dar cred că trebuie să uh, ținem cont de faptul că această lege e spre binele tuturor. Mulțumesc. Um, just to be... Pentru ca să fie foarte clar, uh, am explicat foarte clar că această uh, petiție are un caracter uh, delicat și atunci este inevitabil ca mulți membri din țara respectivă să vină. Uh, asta am spus și uh, am îndemnat să respectăm oarecare disciplină. Domnul să are cuvântul. Please, again, two minutes if you can. Thank you. Din nou două minute. Președinte, intentare să breve. Vă mulțumesc, domnule președinte, am să încerc să fiu succint. Eu să am să încep reluând uh, finalul intervenției doamnei Albiol, care făcea o chemare la adresa Comisiei Europene pentru ca Comisia să spună ceea ce dorește doamna Albiol, ceea ce doamna Albiol și grupul dumneai politic doresc. Foarte bine, Comisia, uh, doamna Albiol însă fie nu a ascultat ce a spus Comisia Euro- Europeană, fie că nu a înțeles, pentru că Comisia deja a vorbit. Comisia a spus deja foarte clar că nu deține competențe în acest domeniu. De altfel, Comisia a uh, scos în evidență faptul că această lege ține de competența națională. Iată de ce mă surprinde atunci când uh, avem un schimb de opinii cu Comisia. Unii profită de această ocazie pentru a uh, devia de la subiect. Eu nu am să repet, colegii mei au spus uh, foarte clar cum stau lucrurile. foarte pe scurt în fața comentariului uh, pe care l-a făcut uh, colega franceză, colega Christine, care a vorbit de poliție. A făcut un comentariu legat de o chestiune polițienească și am dorit, aș dori să îi uh, spun cu tot respectul, respect pe care mi-aș dori să fie manifestat și față de Partidul Popular, uh, aș dori să-i scot în, să-i spun că se reglementează exact competențele și puterile forțelor polițienești ale statului pentru a oferi în acest fel garanții suplimentare cetățenilor. Și am, aș dori să scot în evidență cuvântul garanții, pentru că această lege este una care garantează, nu o lege căluș, așa cum spuneți dumneavoastră, sau o lege care uh, îi va ataca pe cetățenii din țara mea, din Spania. Vă mulțumesc! Okay, thank you, Ms. Doamna Veseril, vă mulțumesc, domnule președinte. După cum a spus și colegul meu, această lege este o lege care afirmă și garantează drepturile. Ce înseamnă? Legea urmărește să garanteze desfășurarea firească a vieții cetățenești, dar nu libertatea unuia sau câtorva, ci libertatea tuturor, pentru că libertatea se suspendă atunci când nu o mai putem exercita cu toții în liniște și pace. Uh, libertatea dumneavoastră se termină dacă îmi împiedică libertatea mea. Este libertatea tuturor libertatea, de pildă, a celor comercianți care sunt obligați să-și închidă magazinele atunci când uh, sunt atacați, libertatea copiilor care uh, pot să fie în siguranță pe stradă, libertatea uh, polițiștilor care sunt atacați cu pietrele de către protestatari. Eu cred că este o lege echilibrată. Dreptul fundamental al cetățenilor este dreptul de a trăi în liniște și siguranță. Nu, o lege a, nu e o lege a fricii, este o lege a respectului celorlalți. Guvernul Spaniei este resp- responsabil de uh, siguranța tuturor și asta urmărește această lege. Conviețuirea nu se elimină uh, Uh, supravegherea uh, judiciară, pentru că ultimul cuvânt îl are judecătorul, nu uh, recursurile în fața instituțiilor de justiție nu devin imposibile, ci uh, ideea este ca toți să putem să ne exercităm drepturile fundamentale fără a, ca activitatea noastră să fie limitată de violență. Cei care vorbesc de încălcarea uh, drepturilor omului greșesc. Motivația lor este pur politică. Este prin urmare vorba de o lege pe care societatea spaniolă o cerea și mulțumesc guvernului care a uh, dus-o la îndeplinire. Mulțumesc că ați respectat timpul, doamna Monica Holmeier. Văd foarte clar că discutăm despre această petiție, însă din uh, cele spuse, din ce am auzit, din partea colegelor și colegilor de la socialiști, de la Ver sau de la GUE, cred că ar trebui Uh, să avem grijă că atunci când uh, Comisia stabilește foarte clar că ține uh, de competențele naționale, atunci petiția trebuie trimisă autorităților naționale și trebuie purtată la, guver- la nivel național. Există guverne responsabile la nivel național și care trebuie să răspundă în fața cetățenilor lor. Însă e foarte clar că această lege nu încalcă dreptul european. Iată de ce Comisia a constatat foarte clar că nu are competență. E bine că discutăm despre acest subiect aici, dar doresc să vă reamintesc că uh, s-a pus deja întrebarea până unde putem discuta despre 23 de uh, propuneri legislative ale guvernului român. Da, uh, comisia a considerat că anumite uh, proceduri prezentau un caracter corupt. Uh, cred că trebuie să avem grijă să nu uh, sancționăm uh, lucruri care respectă legislația europeană și să nu cădem în tentația de a purta discuții, chiar dacă e vorba de uh, petiții, dar discuții care au loc uh, imediat înainte de alegeri, pentru că în așa fel dăunăm credibilității Parlamentului. Mi se pare important ceea ce a constatat Comisia. Uh, mi se pare important că eu am încredere în domnul Timmermans, vicepreședintele Comisiei. De pildă, uh, a anunțat în ceea ce privește uh, Ungaria măsuri, în ceea ce privește România măsuri și am încredere de plină în Comisie și în vicepreședintele Comisiei ca uh, garant al tratatelor și de asemenea am încredere în declarațiile Comisiei cred că Comisia uh, are grijă în uh, cum procedează și cred că trebuie să ne ocupăm de chestiunile serioase, și anume siguranță, migrație și trebuie să evităm să ne atacăm reciproc când nu e vorba nici măcar de influența noastră sau de competențele noastre. Thank you very much. And finally, Barbara Spinelli. Mulțumesc, Barbara Spinelli are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să spun că am fost surprinsă de cele spuse de Comisie și faptul că Comisia Europeană nu are competența să comenteze pentru că e vorba de legislație națională și nu poate, nu are competența să intervină. Uh, Există grupuri din această comisie, verzi și stânga, care au protestat. Deci nu numai noi, ci și New York Times a spus că această lege este abominabilă și că împinge Spania înapoi în vremea lui Franco. Eu, în calitate de raportor special, uh, Uh, cu privire la libertatea de exprimare, am uh, invitat guvernul spaniol să abroge legea. Națiunile Unite uh, are mai mult curaj decât Comisia Europeană, care ar trebui să fie gardianul tratatelor și a cartii drepturilor fundamentale. Mulțumesc! Comisia vrea să intervină. Mulțumesc uh, tuturor uh, membrilor pentru intervențiile lor pe o temă atât de, de delicată. În ceea ce privește dreptul de a monstra, care a fost ridicat în discuție în această sesiune, este adevărat că libertatea de adunare și de exprimare sunt drepturi fundamentale, consfințite prin cartă. Comisia cunoaște aceste drepturi și se angajează să le protejeze în limitele competențelor sale. Însă, din nou, aplicabilitatea cărții se adresează numai uh, statelor membre atunci când pun în aplicare legislația comunitare. Din nou, chestiunile de securitate prevăzute sunt de competența uh, autorităților naționale. De aceea, Comisia spune din nou că rămânem încrezători că autoritățile naționale se vor asigura că nu există încălcări în ceea ce privește drepturile omului uh, abordate prin Constituție și în dreptul internațional. Mulțumesc! Uh, am ajuns uh, la finalul acestui punct. Mă uit puțin la ceas. Trecem direct la punctul 27. Trecem la punctul 27, schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Suedia. 28, schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Belgia și apoi uh, în Polonia. Uh, datele dactiloscopice, adică amprentele. Este un alt pas uh, pentru a pune în aplicare a deciziei de la prim. Uh, Jean-Louis Porte va uh, prezenta hotărârea și are acum cuvântul. Thank you, thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că îmi dați ocazia să prezint în numele președinției cele două proiecte de decizie privind lansarea schimbului automat de date dactiloscopice cu Suedia, Belgia și Polonia. Cele trei state membre au implementat uh, prevederile generale privind uh, protecția datelor stabilite în capitolul 6 al deciziei din 2008 615 ceea ce este o, o condiție necesară pentru a lansa un schimb automat de informații în general și în special schimb de informații în ce prește amprentele. Evaluarea stabilită în articolul 20, 20 eh, presupune că un raport de evaluare va fi emis pe baza unui chestionar care să fie completat de către statele membre, al unei vizite la fața locului și a unei vizite pilot. Rapoartele de evaluare pentru cele trei state vizate au fost transmise grupului uh, de lucru relevant și s-a făcut un raport general de evaluare uh, prezentat Consiliului, care a ajuns la concluzia că în cele trei cazuri statele membre vizate au implementat complet prevederile generale privind protecția datelor stabilite în capitolul 6 al deciziei 2008-615. Așadar, Secretariatul General Consiliului pe 23 iulie 2015 a transmis deciziile de implementare pentru Suedia, Belgia și Polonia Parlamentului pentru consultare. Consultarea Parlamentului European este cerută de jurisprudență. În, același, în aceeași logică, Parlamentul a fost invitat de Consiliu să-și dea avizul în trei luni în vederea importanței întăririi cooperării transfrontaliere, mai ales când ce privește uh, combaterea uh, terorismului și a criminalității transfrontaliere, Consiliul ar fi uh, recunoscător dacă Parlamentul ar putea să-și dea avizul cât mai rapid cu putință pentru a putea trece apoi la pașii final de implementare a acestei decizii fără niciun fel de întârziere. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Dacă nu sunt membrii care doresc să comenteze, Proiectul de eh, raport examinat până în 23 septembrie, 29 eh, termenul de depunere amendamentelor, examinarea amendamentelor pe 12-13 octombrie, votul în plenară pe 26 octombrie. Dragi colegi, putem trece la punctul 30, care este prezentarea proiectului de raport eh, Timothy Kirkhope. Vedeți cât de rapid trec prin uh, ordinea de zi, pentru că avem vot după aceea. Sper că ați uh, observat. Deci, din nou, președintele Consiliului va prezenta proiectul de decizie de implementare a Consiliului privind uh, decizia 2833 privind accesul la sistemul de informații privind vize în vederea consultării de către autoritățile desemnate ale statelor membre și Europol în scopul prevenirii depistării și cercetării infracțiunilor de terorism și altor infracțiuni grave. După aceea, raportor va lua cuvântul și va prezenta pe scurt raportul. Domnul Borde, din nou, aveți cuvântul. Îmi pare rău, e o parte uh, în care ne grăbim un pic înaintea voturilor, dar vă descurcați foarte bine și vă mulțumim pentru asta. Mulțumesc din nou, domnule președinte. În 2008, Consiliul a adoptat uh, decizia privind accesul la sistemul uh, de informații privind vizele de către statele membre și Europol, așa numită decizie VIS, Articolul 13 din decizie specifică faptul că el va intra în vigoare de la o dată stabilită de Consiliu, odată ce Comisia a informat Consiliul că acest regulament 2008, din 2008 a intrat în vigoare și este complet aplicabil. Comisia a oferit astfel de informații Consiliului în 2013. Pe această bază, pe 22 iulie 2014, Consiliul a adoptat o decizie în care a fixat data de intrare în vigoare a deciziei VIS și anume 1 uh, septembrie 2014. Pe 16 aprilie 2015, Curtea de Justiție a decis că înainte de adoptarea deciziei, Consiliul ar trebui să consulte Parlamentul European, așa cum este stipulat în articolul 39.1 din fostul tratat al Uniunii Europene. Prin urmare, decizia s-a anulat nu pe fond, datorită substanței, ci datorită unei erori de procedură. Faptul că Parlamentul nu a, nu a fost consultat uh, înainte de această uh, adoptare a deciziei. Totuși, uh, s-a decis păstrarea efectelor juridice a acestei decizii până la intrarea în vigoare a unei nou, unui nou act care să înlocuiască pentru că Consiliul trebuie să ia măsuri necesare pentru a respecta decizia Curții, o nouă decizie de implementare care fixează data de intrare în vigoare a deciziei VIS a fost pregătită și a fost supusă consultării Parlamentului European. Permiteți-mi să subliniez că această decizie nu privește substanța de deciziei VIS sau modalitățile de acces la sistemul VIS, ci doar data intrării în vigoare. În ce privește substanța, este identică cu decizia anulată și anume stabilește data uh, de intrare în vigoare la 1 septembrie 2013. Uh, este important pentru uh, lupta cu prevenirea încălcărilor teroriste și incertitudine juridice date de anularea acestei decizii a Consiliului. Prin urmare, Consiliul invită Parlamentul European să-și dea avizul în trei luni. Consiliul ar fi uh, recunoscător dacă Parlamentul ar putea să-și uh, uh, depună opinia cât mai rapid pentru a putea implementa decizia cât mai repede. Scuze că v-am grăbit, mulțumesc. Timothy Kirkhope, raportor, aveți cuvântul. Domnule președinte, sunt obișnuit cu graba și colegii vor să voteze. E un document foarte important. Cred că erorile de consultare dinainte s-au corectat. Vreau să mulțumesc Consiliului pentru această prezentare. Voi fi succint. Adoptarea rapidă a acestei măsuri este evident importantă. Nevoia de a face schimb de informații între statele membre este esențială în lupta împotriva terorismului și crimei organizate. Utilizarea eficientă și uh, rapidă a măsurilor existente în Uniunea Europeană e discutată adesea în această comisie. Aceasta este o oportunitate să subliniem că această comisie a cerut o evaluare a instrumentelor existente în această zonă și pentru ca Comisia și Consiliul să abordeze uh, orice probleme ar putea uh, fi uh, informat. Uh, termenul limită este 27 septembrie Uh, examinarea amendamentelor 1 octombrie, votul în plenară 14 octombrie. Nu știu dacă uh, mai există ceva controversat, nu cred, dar vreau să am o prezentare cât mai succintă și să rezolvăm problema cât mai repede putem. Dragi colegi, avem un vot electronic scurt dacă compromisurile vor funcționa. Deci uh, vă rog să vă pregătiți cartele de vot. Aveți cartele de vot? În, în regulă. Să trecem la vot. Mai întâi pe proiectul de aviz. Nu, scuze, trebuie să facem o pauză de un minut. proiectul de aviz uh, privind propunerea deci-, de decizie a Parlamentului European și Consiliului privind mobilizarea și, instrumente de mobilizare și flexibilitate uh, pe măsuri provizorii în uh, domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și Greciei, raportor Peter Niedermüller. Mai întâi compromisul A, votăm. Nu, haideți să așteptăm o secundă. Nu vreau să avem... E toată lumea pregătită? Dragi colegi, vă rog să nu votați. Nu știu ce s-a întâmplat. Colegi, haideți să începem votul. Compromisul A. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Partea a doua a compromisului A, votul este deschis. Votul este închis. Este adoptat. Acum, dragi colegi, trecem la votul final. Votul este deschis. Votul este închis. Și este adoptat. Felicitări lui Peter. Dragi colegi, acum avem un vot unic asupra întrebării cu solicitare de răspuns oral subiect uh, antisemitism, islamofobia și discursul lor în Europa. Vot unic, vot electronic, votul este deschis. Votul este închis. Este adoptat. Mulțumesc, uh, stimați colegi, pentru participare. Votul s-a încheiat. we've got to item, is it 21? We're on 21. Don't go straight to 21. Oh, not 21. Um... No, this we just adopted. Colleagues, we have an important item, point 31, so please... Punctul 31, dragi colegi, așa că vă rog să plecați în liniște dacă nu vreți să rămâneți, ca să putem continua discuțiile. Dragi colegi, suntem constrânși de timp, deci trecem de la punctul 31. E vorba de acordul UE Statele Unite în legătură cu protecția datelor personale, acord, așa numitul acord umbrelă. Deci este un uh, document detaliat. Dacă nu vreți să participați, vă rog să părăsiți sala ca să putem să trecem repede la discuții. Avem o prezentare din partea directorului general uh, în funcție la DG Justice Mișu și următorul punct, vreau să vă dau o scurtă introducere. Uh, uh, de fapt, nu, va fi o discuție privind stadiul negocierilor. Acordul, după cum știți, se negociază din martie 2011. Comisia a spus în mod public uh, faptul că negocierile au fost finalizate și acordul a fost parafat și acum negocierii, ne, negociatorii, uh, uh, doamna, uh, doamna Paraschevi Mihu ne va informa despre starea de actuală. După aceea vom avea raportorii care vor interveni. Deci dacă avem un pic de liniște, o să dăm cuvântul doamnei Mișu, spune președintele. Așadar, puteți să vă începeți? Da. Uh, un cald bun venit. Am tot am spus că trebuie să ne primim oaspeții așa cum se cuvine, așa încât vă invit să faceți prezentarea. Mulțumesc, domnule președinte. trageți vă sufletul. Ați alergat pe scări Și i-am întrebat pe colegi de ce să nu luăm liftul. Și mi-au spus să eh, trebuie să mai și alergi puțin. Mă bucur, eh, onorați membrii, să mă aflu aici cu dumneavoastră. Ne-am întâlnit, dacă nu mă înșel, eh, în iulie. Președintele, dragi colegi, este un punct de discuție complex Uh, cei care nu sunt interesați, uh, insist uh, să ascultați. Și v-am dat și încă câteva secunde să vă trageți sufletul. Apreciez acest lucru, vă rog. Am întâlnit în iulie, atunci când am făcut o actualizare a informațiilor în legătură cu stadiul în care ne aflam și v-am informat că punctul care rămăsese în discuție deschis erau limbile. Și așa cum v-am uh, informat și săptămâna trecută înainte de a merge la Luxemburg, chestiunea uh, limbilor a fost până în ultima clipă o problemă care ne-a preocupat pentru a putea finaliza și parafa acordul. Am rezolvat-o în final și o să vă explic cum am făcut-o. Am uh, parafat acordul la Luxemburg săptămâna trecută în uh, timpul uh, summitului USUA a înalților reprezentanți ai justiției. Ieri a fost parafat și înainte de a intra în detaliile ultimei luni de negocieri, dați-mi voie să vă spun și v-am spus deja că cred cu convingere că această parafare marchează un pas important pentru protecția uh, subiectului uh, SUA uh, Uniunea Europeană din privința datelor pentru prima oară vom avea un cadru transatlantic de protecție și garantare care se va aplica tuturor schimburilor de date uh, în domeniul aplicării legii penale. Într-adevăr, și vreau să subliniez acest punct, este cu adevărat un acord de protecție a datelor spre deosebire de alte acorduri în domeniul schimbului de informații în domeniul judiciar și uh, polițienesc, inclusiv acorduri cum a fi PNR-ul, această umbrelă nu autorizează și nu permite transferul de date, ci, în schimb, se axează exclusiv pe garanțiile și drepturile indivizilor. După cum știți și după cum am discutat deja, majoritatea temeiurilor juridice pentru transferuri, folosite pentru astfel de transferuri, fie că e vorba de acorduri bilaterale sau legislație națională, conțin sau aproape uh, sau nu conțin dispoziții privind protecția datelor. De la data intrării în vigoare, această umbrelă va completa acest temei juridic. De pildă, acordul existente între Statele Unite și statele membre, cum ar fi uh, ML-ul, adăugând atunci când este necesar uh, garanțiile și protecția necesară. Uh, numesc backward-looking, adică a privi înapoi o valoare adăugată a acordului umbrelă. În ceea ce privește acordurile viitoare, acordul umbrelă va constitui o plasă de siguranță, un jalon de referință sub care nivelul de protecție nu poate să scadă. Este o garanție foarte importantă pentru viitor și o schimbare a accentului majoră de la situația actuală în care garanțiile, protecția și drepturile trebuie să fie negociate pornind de la nimic, din nou și încă o dată, de fiecare dată. Asta înseamnă valoarea uh, adăugată uh, de a privi înainte, de forward-looking a acordului. Cred că sunt elemente importante pe care trebuie să le aveți în vedere atunci când privim textul inițial al acordului și evaluăm îmbunătățirile pe care le aduce pentru cetățenii noștri. Aceste elemente sunt relevante și atunci când este vorba de interacțiunea între acordul umbrelă și reforma în curs a protecției datelor, o chestiune care este foarte uh, importantă pe dumneavoastră și pe bună dreptate. În uh, contextul directivei viitoare privind uh, poliția, transferul se va, va fi posibil pe baza unor garanții adecvate care sunt uh, folosite în alte instrumente obligatorii, așa cum sunt acordurile internaționale dar așa cum am reamintit adineauri, majoritatea acordurilor existente nu conțin astfel de garanții. Uh, umplerea acestor uh, goluri prin acest acord uh, umbrelă va fi o cheie în această privință. Și pe parcursul acestor negocieri, Comisia a dat o atenție specială coerenței între textul acordului umbrela și reforma protecției datelor. Acest lucru se ref, uh, reflectă în articolele convenite care, pentru prima dată într-un acord internațional, acoperă, se referă uh, la regulile de bază ale protecției datelor în ceea ce privește standardele de prelucrare, integritatea și calitatea datelor, securitatea datelor, responsabilitatea și controlul, garanții și limitări. Deci păstrarea datelor, transferul, prelucrarea datelor cu caracter uh, sensibil, precum și dreptul uh, indivizilor și căile de atac judiciare. Unele dintre articole convenite, așa cum ar fi notificarea încălcării uh, acestor dispoziții, anticipează elemente ale reformei care nu sunt prezente în achiul comunitar actual privind protecția datelor. Cu alte cuvinte, acordul umbrelă va ajuta ca bază pentru cerințele generale de protecția datelor în acordul transatlantic. Iată de ce am insistat atât de mult pe această problemă împreună cu omologii noștri americani atât din punct de vedere uh, al dreptului material, cât și din punct de vedere al formulării. Iată de ce aceste negocieri au durat aproape patru ani. Dați-mi voie să adaug faptul că acest lucru creează un precedent la nivel internațional care poate să fie util și dincolo de relațiile dintre Uniunea Europeană și Statele Unite. Însă, în plus, regulile acordului umbrelă merg dincolo de ă, transferuri, așa cum sunt reglementate de regulile privind protecția datelor pentru că se referă și la modul în care datele sunt prelucrate de îndată ce au fost uh, transferate uh, în uh, Statele Unite. Acum o să mă refer rapid la ultima problemă a negocierilor în vară, clauza limbilor. Vă amintiți, poate, că Statele Unite au subliniat faptul că acum avem, că avem 24 de limbi oficiale în Europa, Autentificarea tuturor acestor 24 de limbi ia timp și resurse. De asemenea, uh, uh, având atâtea uh, versiuni, înseamnă potențiale litigii de interpretare. Și, desigur, acest lucru a fost a fost evidențiat într-o abordare necoerentă anterioară, pentru că nu s-a găsit o modalitate coerentă pentru aceste dispoziții. Am insistat totuși de partea noastră asupra acestui punct, sublinind uh, importanța și domeniul de aplicare al acordului bilateral, un acord care se referă la drepturile persoanelor și care va fi în mod deosebit uh, aplicat de autoritățile de aplicare a legii. Deci cetățenii și autoritățile naționale trebuie să fie în măsură să uh, acceseze și să invoce textul acordului în limba maternă. S-a găsit o soluție și aceasta înseamnă că, în primul rând, acordul va fi semnat în limba engleză, limba în care au avut loc negocierile. După semnare, Uniunea Europeană va veni cu o versiune a acordului în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene și va fi uh, posibil să se autentifice aceste versiuni printr-un schimb de scrisori diplomatice. Și, în cazul unor divergențe, întotdeauna limba engleză va prevala pentru că, din nou vă spun, a fost limba de negociere și este o practică standard ca acordurile internaționale toate celelalte acorduri internaționale, de fapt, au uh, folosit această soluție. Această soluție uh, permite să existe o versiune a acordului autentică după, semnăta, după semnarea sa și ne permite să avem un text integral, ne-a permis să avem un text integral pe care l-am parafat săptămâna trecută. Însă, acum să privim în viitor. Săptămâna trecută am parafat acordul la Luxemburg, dar am transmis un mesaj clar apăsat Statelor Unite că nu va mai exista niciun pas către uh, semnătură până când uh, nu se până când uh, nu se adoptă de către Congresul American uh, dress bill-ul. Acest lucru a fost subliniat și de comisarul Iurova am fost uh, informați de către interlocutorii noștri americani că parafarea acordului va da un imbold uh, procesului legislativ, ducând la adoptarea legii în Statele Unite. Se așteaptă să se facă progrese în lunile ce urmează. Este o legislație bipartizană care, pentru un moment, pare să fi fost bine primită atât în Camera Reprezentanților cât și în Senat. Am primit uh, acest uh, mesaj și ieri, în urma unor articole publicate în Statele Unite, dar vă cer și am fi recunoscător pentru aceasta dacă ați putea să vă folosiți contactele în Congres pentru a insista asupra importanței adoptării acestui, acestei legi uh, care ajută la îmbunătățirea cooperării în aplicarea legii. De îndată ce legea va fi adoptată, pentru prima dată cetățenii americani vor putea să știe privind un singur set de reguli din acordul de umbrelă, acordul umbrelă, care sunt drepturile minime uh, la care au uh, dreptul vor ști în mod clar că dacă li se neagă acest acces, rectificarea sau dezvăluirea ilegală uh, a datelor personale sunt motive de a acționa în instanță. Așa a stat situația până acum uh, pentru cetățenii americani care veneau la dumneavoastră dar nu era și cazul cetățenilor Uniunii Europene care se adresează Statelor Unite și instanțelor americane. Atunci când acest odată cu semnarea uh, legii uh, privind uh, căile de atac uh, judiciare, aceasta va Uh, reconstrui încrederea în fluxul de informații între Uniunea Europeană și Statele Unite. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și că mi-ați dat posibilitatea <laughs> să vă prezint uh, ceea ce s-a întâmplat cu aceste negocieri și aștept să răspund la întrebările dumneavoastră. Însă, din nou, vă mulțumesc pentru susținerea dumneavoastră pe parcursul acestui proces și pentru încurajarea pe care am primit-o din partea dumneavoastră și pentru faptul că eu v-am uh, cerut să folosiți contactele americane pentru ca legea uh, privind căile de atac uh, judiciare să fie o prioritate. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, vreau să mulțumesc uh, Comisiei, spune domnul Albrecht și doamnei uh, Mihu, pentru că s-au finalizat aceste negocieri pe marginea acordului umbrelă. Privind uh, uh în trecut, atunci când totul a început, uh, au existat cereri de negociere un astfel de acord umbrelă, dar lucrurile nu erau deloc clare. Ceea ce s-a realizat acum în urma negocierilor nu părea atunci să fi fost posibil. Acum există totuși posibilitatea de a face acești uh, pași uriași uh, înainte. Uh, căi de atac uh, uh, judiciare pentru cetățenii din Statele Unite care nu sunt cetățeni americani potrivit dreptului american atunci când e vorba de transferul de date dinspre Uniunea Europeană către Statele Unite în aplicarea legii. Desigur, negocierile și înainte de aceasta, Parlamentul a avut niște uh, cerințe și uh, această, uh, aceste căi de atac au fost întotdeauna o prioritate pentru noi. De asemenea, aș spune că dacă privesc, dacă analizez textul, un acord care realizează niște pași înainte și totuși uh, nu vreau să mă antepronunț în legătură cu uh, ceea ce vom evalua în Parlamentul European cu privire la acest acord. Aș dori să aud uh, părerile raportorilor din umbră în legătură cu rezultatul acestor negocieri, textul pe care îl avem în fața noastră. Cred că este un moment Uh, propice, pentru că acest text uh, este disponibil pentru toți cei care vor să arunce o privire, ceea ce ușurează uh, evaluarea fiecăruia dintre noi în legătură cu posibile beneficii. Asta ne facilitează și munca în Parlament, inclusiv o chestiune care reprezintă una dintre cele două condiții pentru adoptarea unui astfel de acord. O condiție uh, ați uh, exprimat-o, faptul că uh, Congresul American omologul nostru să adopte această lege privind căile de atac judiciare în Statele Unite pentru protecția uh, cetățenilor Uniunii Europene care nu sunt rezidenți în uh, Statele Unite. Aceasta este o precondiție în absența ei, uh, un astfel de acord nu va fi adoptat de Parlament. Și cred că este posibil să transmitem clar acest mesaj. Acesta este acordul. Dar mai există și o a doua precondiție, dar uh, nu depinde numai de mine. Acest acord nu trebuie să afecteze în mod compromițător uh, legislația existentă privind protecția uh, datelor a fost o dezbatere îndelungă dacă așa ar trebui să fie sau nu. Punctul de vedere al Comisiei este că nu, că nu numai că va fi o garanție suplimentară, pe lângă acordurile existente și viitoare, ă, în ceea ce privește transferul sau partajarea datelor între Uniunea Europeană și Statele Unite, în calitate de raportor, cred că ar fi cea mai bună modalitate pentru noi, parlamentari, să cerem în mod uh, formal pentru că uh, Statele Unite trebuie să îndeplinească încă prima precondiție, să cerem serviciului juridic să evalueze această chestiune. Dacă acest acord compromite uh, Uh, afectează legisla legislația existentă sau dacă uh, vine să completeze acordurile existente. Prin urmare, chiar de astăzi asta ar putea să fie o cerință pe care vreau să o transmit uh, președintelui și coordonatorilor să ni se dea uh, unda verde să adresăm o astfel de uh, cerință serviciului juridic, pentru că asta ar crea și certitudine juridică în legătură cu o chestiune politică. Și între chestiunea politică sau întrebarea este dacă acordul are mai multe avantaje, beneficii Uh, uh, decât uh, efecte negative. Din punct de vedere personal vreau să spun că dacă aceste condiții sunt îndeplinite și după ce am văzut textul, văd că există o echilibrare uh, a avantajelor și dezavantajelor, dacă nu chiar uh, uh, ceva mai mult de partea avantajelor, a beneficiilor și este o modalitate de a începe să construim standarde pentru protecția datelor, nu numai în sectorul aplicării legii, dar și plecând de la aceasta în sectorul privat, și acolo uh, privirile ne sunt uh, uh, ațintite asupra a ceea ce se negociază în ghilimele în decizia Faber cu, pe care Comisia poate să o revizuiască sau nu și să o justifice în fața curții în ceea ce privește cadrul juridic privind protecția datelor Asta este un prim pas. Acestea sunt uh, primele mele uh, impresii în legătură cu acest acord. Uh, sigur că îmi rezerv dreptul de a parcurge acordul prin lumina studiilor care urmează să fie publicate în curând și pe baza evaluării făcute de serviciul juridic pe care am cerut-o formal astăzi. Uh, mulțumesc, uh, Sofie. Mulțumesc. În primul rând, Mulțumesc, uh, pentru că documentul l-am primit abia seară. Cred că avem nevoie de mai mult timp să ne uităm la text în detaliu. Totuși, aș începe prin a spune că din toată inima susțin cererea lui Ian de a avea o opinie a serviciului juridic. Pentru că, așa cum știe toată lumea, am cerut de nenumărate ori o analiză juridică a Comisiei asupra relației dintre acest acord și legile privind protecția uh, vieții private pe care le aprobăm acum. Și într-o procedură misterioasă Comisia mi-a răspuns în scris și după aceea a declarat acel răspuns un document confidențial, ca fiind un document confidențial, dar cred că nu doar eu, ci și toți cetățenii europeni au dreptul să știe care este statutul, situația acestui document. Doar dacă mă uit la text, m-am uitat foarte rapid pe el. În mod clar, protecția pe care o oferă este de un nivel mult mai scăzut decât legislația pe care o discutăm în prezent și pe care sperăm să o adoptăm uh, curând. În același timp, dacă este timp, uh, e adevărat ce a spus uh, doamna Mișu, că asta nu face decât să umple golurile care există între legea privind Europeana Protecție Datelor și acordurile, de, acordurile sectoriale, atunci e un lucru foarte bun, pentru că dacă e un nivel scăzut de protecție, totuși e mai mult decât zero. Dar nu sunt uh, sigură și vreau să fiu absolut sigură înainte să votăm că nu există niciun risc ca acest acord să uh, prevaleze asupra directivei privind protecție, protecția datelor și regulamentul și n-am primit niciun răspuns, nu mai spun dacă e un răspuns convingător în legătură cu această îngrijorare. Dacă citesc text, imaginați-vă că sunt un cetățean și am o plângere, mă duc uh, uh în justiție. Pe ce bază voi face o plângere în justiție? Pe baza directivei privind protecția datelor cea viitoare sau pe baza acestui acord? Dacă este un acord în ce, între aceste două texte, dacă este un, un conflict între ele, uh, conflict de precedență, ce facem? Avem nevoie de un răspuns perfect și altfel uh, putem să aflăm că acest uh, acord va avea precedent, uh, va avea preemțiune asupra, asupra directivei și atunci va avea o mare problemă. Deci aștept, aș cere și aș aștepta opinia serviciului juridic. Mulțumesc. Mulțumesc, Axel, acum. Vă mulțumesc pentru această prezentare a acordului. Trebuie să vă spun că sunt destul de mulțumit și liniștit că am ajuns până aici și din punct de vedere al conținutului există posibilitatea ca cetățenii ai Uniunii Europene să aducem autoritățile americane înaintea justiției sunt un pic reticent pentru că sunt în principal de opinie că depinde de ce urmăresc părțile contractante. Iată, um, și această voință trebuie documentată din punct de vedere juridic. Bineînțeles, nu am nimic împotriva uh, unor certificate juridice, dar poate uh, putem să însărcinăm CEJ cu un aviz juridic. Poate că unora s-ar putea să le fie de folos. Eu am înțeles că acest acord umbrelă, în principiu, completează acordurile existente în trecut, PNR, TFTP, poate n-am înțeles bine, vă rog să-mi confirmați sau să negați acest lucru. În continuare am două întrebări legate de înțelegere mai degrabă. În definiții se vorbește de părți în sensul acestui acord, că părțile sunt Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. E vorba de persoana juridică, fără statele membre aferente, sau statele membre trebuie definite suplimentar și nu sunt definite ca parte. Iată, aș dori să știu doar dacă Uniunea Europeană trebuie să vegheze că avem o structură juridică pentru acest acord sau ar atrage după sine un act juridic la articolul 19, în plus, se vorbește de cetățeni ai Uniunii Europene. Pentru mine, într-o concluzie inversă, e vorba de toți cetățenii care locuiesc în Uniunea Europeană și nu sunt neapărat uh, cetățenii ai unui stat membru al Uniunii, ar putea să ia practic aceleași măsuri ca cetățenii Uniunii dacă Statele Unite nu ar pune în aplicare acest acord, atunci ar trebui reformulat acest acord sau nici măcar nu intră în vigoare sau trebuie renegociat. Iată doar câteva din întrebările pe care le am și poate e posibil astăzi să uh, primim un răspuns iar uh, dacă e prea tehnic din punct de vedere juridic, uh, v-aș fi recunoscător și pentru un răspuns ulterior. Mulțumesc. Thank you, Axel. Um, Timothy, there's something going on with this list. <laughs> I don't know. Timothy, se întâmplă ceva cu această listă, nu știu. Vorbind în calitate de avocat, Uh, mie, pe mine mă bucur întotdeauna când avocații pot să câștige niște bani dând opinii, dar uh, cred că uh, în afară de faptul că avem opinie de la avocați, avem opinie de la Sophie Intvel și asta ne face mai norocoși. Deci dacă avem opinia ei și, sigur, considerăm lucrurile obiectiv, vreau să vă spun cât de mulțumit sunt de asta. Cred că e un semn de întrebare și cred că Axel s-a referit la ea și anume, la el, și anume aprobarea legislației pe această chestiune a proceselor pe care cetățenii europeni le pot deschide pentru a cere daune. Mă întreb ce efect va avea, pentru că Axel a spus că dacă nu avem această acoperire, și este unul dintre cele mai importante, atunci cred că trebuie să examinăm această problemă și uh, ar fi păcat să pierdem progresele care s-au făcut, pentru că vreau să uh, felicit echipa de negociere și hai să vedem ce se întâmplă acolo. Între timp, sunt mulțumit, sigur, cu uh, condiția să avem un aviz de la Sofie. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Timothy. Mario. Maria, mulțumesc și eu vreau să mă, îmi exprim bucuria pentru faptul că se apropie finalul acestui efort uh, foarte nelungat. Susțin ce a spus raportorul și anume că acum uh, este cazul să cerem serviciul juridic o opinie și sper că asta ne va ajuta să votăm cu uh, inima liniștită. Dar trebuie să vă spun că eu nu sunt atât de liniștită când mă uit la această chestiune legată de uh, compensarea juridică. Nu știu dacă și dacă s-ar întâmpla uh, și dacă totul ar merge bine în Congres, în țara mea există destui locuitori uh, care au toate drepturile garantate de legislația națională în ce privește relația cu orice agenție juridică sau de aplicare a legii. Sunt locuitori permanenți, dar nu sunt cetățeni și nu sunt nici cetățeni a unei țărtețe, deci sunt apatrizi. Și atunci ce le putem spune lor? Avem aceste prevedere legată de cetățenii europeni și ei, prin legea noastră, sunt asimilați cetățenilor europeni cu toate drepturile, cu câteva excepții începește votul, de exemplu, pentru alegerile parlamentare. Deci cum putem rezolva această problemă? Care este opinia dumneavoastră? Cum putem face asta? Mulțumesc, îmi cer scuze, a apărut o chestiune urgentă legată de coordonator, de aceea n-am ascultat. Următorul vorbitor, Cornelia. Naia. Mulțumesc, Claude. E o poveste lungă. Nu știu de câți ani am tot discutat. Cred că e bine că avem uh, o propunere pe masă și mă bucur sincer Există însă întrebări deschise. Uh, dreptul la recurs, da, s-a menționat deja ce se întâmplă cu acei cetățeni care nu sunt nici cetățeni ai Statelor Unite, nici cetățeni ai Uniunii hm? și oameni care totuși locuiesc aici sau acolo. E o problemă serioasă, uh, problema nediscriminării. Cred că trebuie să privim mai îndeaproape acest aspect, dar uh, și uh, orientarea obiectivelor și tot ce are de face cu um, căile de atac. Cred că trebuie să privim totul mai îndeaproape și ar fi bine să ne luăm timp pentru asta, pentru că este un subiect uh, important, de mare calaj și nu știm care ar putea să fie efectele, trebuie să ne lămurim de pildă să vedem care ar putea fi efectele asupra altor tratate. Toate aceste întrebări trebuie lămurite. Uh, Cred că e necesar uh, și acest lucru a fost uh, solicitat în repetate rânduri. Cred că ar trebui în sfârșit să ne hotărâm și să-i dăm o misiune serviciului juridic pentru a ne lămuri uh, până unde se poate um, împăca această propunere cu uh, legislația europeană. Noi sprijinim propunerea raportorului și cred că trebuie să acționăm cât se poate de repede. Thank you. Uh, Monica, please. Mulțumesc, Monica. În primul rând, uh, aș dori să vă felicit. Negocierile în acest domeniu nu sunt deloc simple, ci din potrivă extrem de complicate. Dacă e să cerem avizul serviciului juridic, uh, cred că nu există probleme, dar uh, Cred că și Comisia s-a ocupat de uh, clarificarea problemelor uh, juridice. Iată, cred că ar fi mai bine să nu ajungem și să solicităm nu știu câte avize juridice, ci ar trebui să punem pur și simplu de la premiza că Comisia a verificat temenic toate problemele de natură juridică. Cred că toate aceste puncte au fost uh, abordate intens și de aproape, problema pe care noi le-am subliniat aici în Parlamentul European. Eu am încredere în comisie. Aș dori să întreb ceva legat de calendar, cum se va desfășura totul. Sper că avizul juridic ne va sta la dispoziție că se poate de, de repede și dacă există întrebări să le putem clarifica de îndată. În ceea ce privește documentul prezentat și așa cum ați formulat și dumneavoastră totul, cred că în principiu este destul de bine elaborat și, bineînțeles, este o completare a ceea ce înseamnă, de fapt, legislația europeană. Aș dori să îmi aduc contribuția referitoare la acei indivizi care locuiesc în Uniunea Europeană, dar nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene. Pentru noi, uh, pentru ei, îmi cer scuze, uh, sunt valabile acele dispoziții ale acordurilor pe care le-au încheiat țările lor de origine cu Statele Unite. Pentru ei nu ne putem asuma răspunderea, de pildă nu ne putem asuma răspunderea pentru cetățeni din Venezuela care locuiesc timp de 2 ani în Uniunea Europeană. Uh, nu ne putem așadar asuma răspunderea pentru acei cetățeni care locuiesc pe teritoriul Uniunii Europene, dar uh, pentru care practic poartă răspunderea statul lor de origine. Pentru aceștia există alte reguli și alte dispoziții juridice. Pentru că, uh, în caz contrar, după părerea mea, uh, legi, le, dispozițiile sunt valabile pentru cetățenii europeni, cu excepția de a, acelora care au statut de refugiați, pentru că aceștia beneficiază, aceștia din urmă beneficiază de un uh, statut de, protejat uh, Trebuie să vă felicit pentru că s-au, s-au făcut multe clarificări care au fost incluse în uh, document și uh, înțeleg că Statele Unite nu sunt neapărat cel mai uh, bun partener uh, pentru negocieri și uh, mă bucur că avem un partener care uh, s-a interesat pentru de opinia noastră și care a încheiat un acord pentru noi. Mulțumesc! Mulțumesc, Monica! Um, Mulțumesc, am avut două cereri întârziate, dar avem la șase o reuniune a coordonatorilor foarte importantă. Reuniunea coordonatorilor la șase trebuia să fie, așadar, Birgit și Sofie, vă rog foarte pe scurt. Pot spune foarte pe scurt, am întrebări suplimentare, dar dacă putem să fim siguri ca de obicei când cerem uh, ceva uh, serviciului juridic, dacă putem să trimitem întrebările, va fi în regulă. Nu o să am nicio problemă să mai pun acum întrebările, ci le voi transmite în cerea către serviciul juridic. Mulțumesc, Birgit. Sofie. La fel, același lucru aproape, aș vrea să menționez că ce aș vrea să adaug se referă la textul din preambul, paragraful care începe cu recunoscând că anumite acorduri existente, etc., cred că avem nevoie de o explicație acolo, pentru că tocmai am auzit pe Axel spunând că acest acord se va aplica retroactiv și ttp ului și acordului PNR, dar asta eh, intră în eh, contradicție cu textul din preambul, deci nu sunt sigură care este lectura corectă. Da, foarte pe scurt. Aș vrea să, doamna Gomes, aș vrea să susțin ce a spus domnul Arbe, că nu am fi aici dacă n-ar fi existat presiunea Parlamentului și susținerea pe care Parlamentul vi l-a dat, eh, v-a dat-o în această negociere. Cred că este un progres eh, excelent. Susțin și eu cererea de opinie juridică, ca să fie clar pentru toți colegii. Dar ținând seama de rezistența cu care ne-am confruntat la Washington acum 2-3 ani și ce avem acum pe, pe masa negocierilor, e, incred, e incredibil ce progres s-a făcut. Singura mea întrebare și, și de aceea vreau opinia juridică și poate puteți clarifica, doamna Mișu, și vă felicit pentru toată munca noastră. Întrebarea mea e legată de rezidenți, de modul în care va afecta pe rezidenții europeni eh, în vederea, eh, ținând seama de propria noastră legislație privind drepturile egale. Și, într-adevăr, în ce privește aprobarea uh, legii de către Congres, din câte aud, pentru că administrația o cere în mod activ, sunt mari șanse să o obținem. În regulă. Eh, încheiem cu această perspectivă politică. Doamna Mișu, vă rog. Voi încerca să răspund eh, cât mai bine la toate punctele eh, care s-au ridicat astăzi aici. Aș începe cu ce a spus doamna Gomes și să vă spun că presiunile pe care le-ați făcut asupra noastră, cei de la Comisie, ne-au permis să fim puternici în negocieri. Nu că nu suntem puternici, suntem foarte puternici și ați văzut-o, cred, dar întotdeauna uh, ținem seama de ce vor instituțiile noastre. Asta este un principiu general uh, pentru a obține rezultatele pe care vrem să le obținem. Câțiva membri au spus uh, despre condițiile atașate acestui, uh, acestei Este De fapt, de fapt putem spune că nu vom avea niciun acord până când Congresul nu va aproba legea. Și de aceea vă cer susținerea dumneavoastră pentru asta. În ce privește uh, opinia juridică pe care vreți să o obțineți. Nu avem nicio problemă cu asta, pentru că noi, ca echipă de negociere, după cum înțelegeți, nu facem nimic dacă nu avem o opinie juridică internă. Și am uh, șansa să am alături de mine, în echipa mea, uh, avocați excelenți. Așadar, nu doar în ultimul an, de când am condus negocierile, dar și cu și predecesorul meu la fel a făcut. Ne-am uitat, uh, am luat lucrurile punct cu punct, am analizat totul în mare detaliu și a fost foarte complicat și uneori dureros să găsim uh, o formulare corectă în text. În legătură cu acordurile trecute, acordurile existente. Să luăm exemplul acordului PNR, uh, reflectat în considerent. PNR va fi uh, suplimentat de această lege privind despăgubirile. Și asta am, am, am spus uh, că e un beneficiu, și anume că atunci când există Uh, elemente de salvgardare care nu există în uh, acordurile existente. Unele dintre ele vor fi completate cu acele elemente care există în acordul general, umbrela. Părțile includ statele membre, pentru că altfel n-am putea beneficia de umbrela acestor acorduri bilaterale și să le suplimentăm când este nevoie. Vreau din nou să vă repet faptul că acordul umbrelă uh, nu este în el însuși o bază legală. Vă dau un exemplu pe care întotdeauna îl folosesc. Dacă datele mele sunt transferate în Statele Unite, ele vor fi colectate și procesate pe baza regimele naționale și pe baza regulilor europene. Și se vor transfera pe baza acordului umbrelă și după aceea vom fi realizat împreună cu acordul uh, umbrelă anumite elemente de siguranță pentru aceste date și în Statele Unite. Deci este o protecție și o complementaritate la, uh, față de ce uh, menționam mai devreme. Cetățenii Uniunii Europene trebuie să știe că există un punct la care am vrut să facem unele concesii. Cetățenii europeni cu excepția legii privind despăgubirile, uh, toate celelalte elemente de siguranță din acest acord se aplică tuturor. Dar, de asemenea, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că toate aceste prevederi în acord, cu excepția cele referitoare la despăgubiri, reprezintă o îmbunătățire semnificativă și trebuie să nu uităm unde eram acum câțiva ani, care era situația. Să nu uităm de unde am început și unde suntem acum. Iar uh, calendarul de adoptare al uh, legii în Congres, nu pot să vă spun care va fi, dar ni s-a spus și am toate motivele să cred că se va accelera acest calendar pentru că există cu o susținere bipartizană în Congresul American. Sunt complet de acord și acesta este una dintre principalele noastre preocupări de asemenea. Cu domnul Albrecht sunt de acord că ar fi trebuit să dăm uh, toată atenția efortului de a nu submina negocierile pentru reforma sistemului de protecție a datelor și a regulilor interne. Și mă voi bucura foarte mult să uh, văd că atunci când faceți analiza noastră, vă apropiați de poziția noastră când spunem că odată cu acest acord am dat substanță uh, regulilor noastre interne și apoi, sigur, vom fi foarte satisfăcuți de asta. Dați-mi voie să închei mulțumindu-vă încă o dată și spunându-vă un lucru de care vreau să fiți conștienți, și anume vreau să fiți conștienți de uh, cealaltă uh, parte a activității mele și a colegilor noștri care a fost menționată de domnul Albrecht. Lucrăm din greu cu americanii și pentru a încheia da. Pentru a încheia uh, problema uh, adăpostului, sigur, și așa cum spuneam uh, și în legătură cu acordul umbrelă, suntem convinși că în curând vom finaliza acest lucru. În calitate de negociator șef, vă asigur că pe ambele ambele dosare începește Eh, instituțiile de aplicare a legii, activitatea noastră în domeniul comercial sau în fiecare recomandare, și sunt 13 la număr, am fost uh, ghidați de principiul de a asigura un nivel înalt de protecție datelor personale europene și a asigura continuitatea protecției atunci când datele cetățenilor sunt transferate în Statele Unite. Deci acestea sunt principiile care ne-au ghidat și cu aceasta vă mulțumesc încă o dată foarte mult pentru comentarii, susținere și sugestiile pe care ne ați făcut și sigur așteptăm să aveți și noastră o juridic și să se aprobe și uh, legea în uh, Parlament. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult pentru raportul excelent. Dacă nu mai există niciun comentariu final al raportului, atunci vom încheia acest subiect și vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. Mulțumesc, colegi, dragi colegi, pentru participare. Uh, la punctul diverse, dacă nu mai este nimic, atunci următoarea ședință va fi pe 22 septembrie și acum următoarea ședință va fi uh, ședința coordonatorilor. Trebuia să înceapă la șase, deci uh, vă rog coordonatorii să se adune ca să începem cât mai repede cu putință. So this is the note I've lost. Which was a note, but of course it was before the message by Schulz.